May I ask you to take your seat? V-aș ruga să luați loc pentru a putea începe. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, adoptăm uh, ordinea de zi așa cum a fost propusă și v-aș propune să trecem uh, direct la punctul 3, dialogul uh, monetar cu Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene. Dragi colegi, aș dori să-i spun uh, bun venit președintelui Băncii Centrale Europene, lui Mario Draghi. Este al doilea dialog monetar din anul 2019, uh, primul din noul uh, mandat legislativ este primul la care eu particip în calitate de președinte a Comisiei Econ. Este în același timp și ultimul la care va participa președintele BCE, domnul Draghi, a cărui mandat expiră, cred că știți, în data de 31 octombrie. Toate informațiile de care dispunem ne arată că s-a încetinit uh, dinamica creșterii economice în Uniunea Europeană, ritmul este mult mai de încetinire este mult mai mare decât uh, preconizasem în ianuarie de la 0,4% în primul trimestru acestui an, am ajuns la 0,2% în al doilea uh, trimestru în acest an, chiar dacă cererea domest- uh, internă este într-o situație bună, factori geopolitici uh, problematici afectează sentimentul actorilor atmosfera mediului de economic european și afectează până la urmă și um, producția europeană. Aceste lucruri au consecințe și asupra modului în care au evoluat uh, prețurile, astfel încât foarte probabil vom înregistra întârzieri în atingerea obiectivului de inflație pe termen mediu. Și în acest context, Consiliul de Guvernatori al BCE, în urmă cu 10 zile, a publicat un pachet uh, cuprinzător de măsuri politice menite să se sprijină în mod uh, reciproc pentru a furniza Um, stimulente monetare a economiei și sper că vom primi mai multe informații în acest punct de vedere din partea domnului Draghi. Coordonatorii Comisiei Econ au uh, ales două subiecte de, dedicate acestui, acestei audieri. În primul rând, uh, consecințele persistent, unei inflații persistente uh, reduse pe plan european și pe plan internațional și strategiile posibile pentru a depăși această problemă. Uh, al doilea uh, subiect se referă la instrumentele inovatoare, inovatoare noi folosite pe parcursul mandatului domnului Draghi și perspectivele de viitor. Împreună cu un panel de experți, am efectuat câteva, am cerut uh, redactarea unor studii pe care le puteți consulta pe pagina de internet a Econ. Uh, după cum am spus, este ultimul dialog monetar cu domnul Draghi și Uh, membrii pe care aveți uh, în fața dumneavoastră fac parte din cea de-a treia, uh, a treia comisie ECON diferită, mm, după cel de-al șaptelea și al optulea mandat legislativ. Aș dori să vă mulțumesc pentru relația constructivă pe care am avut-o. În ultimii opt ani ați apărut de mai mult de 30 de ori în fața comisiei noastre, ați răspuns la mai mult de 600 de întrebări Banca Centrală Europeană este o instituție independentă a căror, a căror, de, deci, căror decizii au un impact mare asupra cetățenilor și întreprinderilor europene și sunt sigur că sunteți de acord cu mine că aceste dialoguri monetare uh, reprezintă o ocazie extraordinară pentru a îmbunătăți um, legitimitatea și metodele de control a Băncii Centrale Europene. Vă uh, doresc toate cele bune pentru viitor și în plus, aș dori să vă ofer un uh, cadou în numele biroului Econ și din partea membrilor Econ, care provin din toate grupurile politice, cu excepția grupului Identitate și Democrație. Thank you. Okay. Uh, before giving the floor... Înainte de a da cuvântul domnului Draghi, am înțeles că unii colegi și-ar dori să ne, uh, să ne regăsim aici în fața prezidului pentru a face o fotografie de grup. Poate ar fi o idee mai bună să facem această fotografie acum și nu mai târziu. Va da bene, così la facciamo. Sì, la facciamo con la... Okay, so back to our work. Domnule Draghi, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru toate cuvintele pe care mi le-ați adresat. Stimați membri ai Comisiei de Afaceri uh, economice și monetare, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să încep prin a vă felicita pe toți pentru că ați fost uh, realeși, să vă felicit pe dumneavoastră, domnule președinte, pentru că uh, ați fost uh, numită în postul de președinte de președinte acestei comisii. Este o plăcere să reapar în fața acestei comisii în noul mandat legislativ și înainte ca mandatul meu propriu de președinte al BCE să se încheie. Legitimitatea, așa cum ați uh, precizat și dumneavoastră, și independența Băncii Centrale Europene sunt prevăzute, sunt ancorate în tratatul, tratatele Uniunii Europene și tratatele au conferit Parlamentului European un uh, rol important din punctul de vedere al controlării Băncii Centrale Europene. Audierele, audierile în fața Comisiei Econ au un rol foarte important din acest punct de vedere. Și în mandatul meu de președinte al BCE am considerat că aceste audieri sunt extrem de utile. Când am apărut pentru prima dată în fața Comisiei Econ în decembrie 2011, zona euro era confruntată cu instabilitate financiară tocmai recăzuse în a doua recesiune economică, ceea ce dusese la o dezinflație persistentă și um, chiar un, un um, risc uh, acut de apariție a deflației. De la momentul respectiv, zona euro a reușit să depășească criza respectivă, parțial și mulțumită uh, măs- măsurilor uh, oferite de Banca Centrală Europeană. În acest an am ajuns la o rată a șomajului de 7,5%, cel mai redus nivel uh, al șomajului din anul 2008. În ultimii ani, Banca Centrală Europeană, în mod repetat, um, și-a demonstrat uh, determinarea de, a-și, uh, de a se achita de mandatul principal pe care îl are de garantare a stabilității prețurilor, așa cum, o, așa cum cer tratatele. Această um, disponibilitate și hotărâre au fost foarte importante cu timpurile de criză uh, economică. Cu același cu aceeași determinare, în urmă cu două săptămâni, Consiliul Guvernatorilor BCE a decis să um, treacă la acțiune pentru a um, răspunde tendinței um, ratei inflației ratei inflației și aș dori să discut discuțiile pe, deciziile pe care am luat cu dumneavoastră astăzi. Pentru că um, economia zonei euro s-a schimbat de la ultima apariție în fața acestei comisii, după care o să vă prezint uh, politicile monetare adoptate de Consiliul uh, Guvernatorilor în lumina noilor perspective economice. Așa cum mi-a cerut Comisia Econ, o să închei referindu-mă la învățămintele trase din ultimii 8 ani, care ar putea să fie relevante în momentul în care vom, va trebui să fie discutate măsurile politice necesare pentru a face față provocărilor de viitor. De la ultima audiere în fața Econ, um, ritmul creșterii economice în zona euro s-a, înce- s-a încetinit mai mult decât preconizasem. Acum uh, considerăm că în anul 2019 uh, creșterea economică va fi de, de 1,1%, uh, mai puțin decât preconizasem inițial. În, în 2020, 1,2%, din nou cu o reducere de 0,5% față de previziunile din decembrie anul trecut. Această încetinire este explicată prin încetinirea schimburilor comerciale internaționale, este explicată prin măsurile, de, uh, măsurile cu caracter protecționist pe plan internațional și de alți factori geopolitici, ceea ce afectează um, situația generală a economiei și, în mod specific, sectorul productiv, care resimte mai degrabă uh, influențele externe. Desigur, statele care au sectoare de producție manufacturiere mai uh, mari uh, sunt mai vulnerabile față de contextul internațional. Germania este, reprezintă 28% din PIB-ul european, însă mai mult de 39% din uh, sectorul manufacturier european. Drept urmare, Germania astăzi este uh, unul din membrii zonei euro care sunt cele mai afectate de această rată de încetinire. Mm, serviciul, uh, sectorul serviciilor din zona euro este, rezi, este rezilient, însă nu trebuie să ne culcăm pe blauri, să considerăm că nu va fi afectat de aceste Uh, efecte negative. Cu cât mai mult uh, va dura uh, slăbiciunea sectorului manufacturier, cu atât crește probabilitatea ca și alte sectoare economice să fie afectate de această încetinire a ritmului creșterii. Dacă este să ne uităm spre viitor, um, indicatorii pe care îi vedem nu ne conving că pe, în viitorul apropiat vom reveni la o creștere uh, robustă și că, din păcate, ne confruntăm cu um, riscuri importante ca această perioadă de încetinirea creșterii economice se continuă. Și în acest uh, context, um, inflația obținută și cea uh, proiectată sunt uh, în mod, au fost în mod constant sub obiectivul stabilit pe termen mediu de către BCE. Inflația globală se află mult sub 2% și inflația din care excludem componentele mai volatile, cum ar fi alimentele și energia, a, s-a aflat în jurul unui uh, procentului de 1% pe perioada lungă de timp și inflația subiacentă este tot uh, atenuată pentru că situația dificilă economică probabil va încetini uh, creșterea um, prețurilor ca urmare a uh, creșterii salariilor. Alți indicatori, cum ar fi așteptarea, așteptările față de, de inflație, se află tot la un nivel redus, chiar dacă nu este foarte probabil să apară o deflație. Așteptările actorilor de pe piață față de inflație pe termen mediu uh, sunt în jurul unor valori care sunt departe de obiectivele noastre privind uh, inflația. De la ultima de la ultima audiere din Econ, am, am revizuit în jos previziunile legate de inflație pe întregul orizont de timp. Din, în, în primul rând, dată în previziunile din martie și apoi în cele din uh, septembrie, reflectând tocmai încetinirea activității economice și scăderea prețurilor la energie. Considerăm că în 2019 inflația va fi la 1,2%, 1% în 2020 și 1,5% în 2021, ceea ce înseamnă că suntem destul de departe de uh, obiectivul nostru de aproape, dar sub 2%. În drept urmare, în momentul în care Consiliul uh, Guvernatorilor s-a reunit urmă cu două săptămâni, a fost confruntat cu un concetinire activității economice mai rapidă, decât preconizasem înainte, cu mai multe riscuri negative față de perspectiva de viitor de creștere economică și de o întârziere suplimentară uh, legat, că vine vorba de convergența uh, inflației înspre rata uh, stabilită. Tocmai de aceea a fost nevoie de un răspuns ferm din partea noastră. Pentru a ne Uh, pentru a ne respecta mandatul, am decis un pachet cuprinzător de măsuri pentru a ne asigura că inflația se apropie în mod uh, coerent de obiectivul pe care îl avem. Am uh, redus rata la facilitatea de depozitare de la, 0, de la minus 0,4% la minus 0,5%. Această rată reprezintă o ancoră pentru rata pe termen scurt care reprezintă rata de uh, referință pentru multe tipuri de credite și de instrumente financiare. Reducerea acestei rate de uh, depozitare este utilă pentru a îmbunătăți condițiile de creditare de care se bucură gospodăriile și întreprinderile. Aceste rate, această rate negativă încurajează băncile să crediteze economia reală și nu să păstreze fonduri uh, Uh, fondurile uh, lichide și astfel uh, funcționând și pentru îmbunătățirea programului de efectul programului de achiziționare de active. Efectele sunt acestei măsuri sunt întărite de um, angajamentele pe care ni le-am luat privind nivelul viitor a, ratelor de referință. Am clarificat faptul că ne așteptăm ca acestea uh, să rămână la nivelul actual sau redus până în momentul în care perspectivele legate de, inf- de inflație se apropie în mod robust de nivelul de sub sau uh, de sub, dar aproape de 2% și până în momentul în care această convergență se reflectă de, în uh, dinamica uh, inflației subiacente aceste indicii privind politica de viitor va, va influența așteptările de, uh, de viitor privind nivelul inflației. Declarația Consiliului Guvernatorilor cum că ne dorim ca inflația să crească la un nivel care este suficient de apropiat uh, de, dar sub 2%, nu face decât să reitereze afirmația după uh, dialogul monetar din, din iulie, și anume că valorile um, proiectate, așteptările uh, legate de inflație pe viitor sunt prea uh, joase, prea îndepărtate de obiectivul um, Băncii Centrale Europene. Noul, noua formulare aleasă în declarația Consiliului Guvernatorilor um, cred că clarifică, clarifică lucrurile din acest punct de vedere, însă am adăugat și niște clauze de salvgardare spunând că Um, vom uh, reveni la o politică normală doar în momentul în care uh, inflația uh, se apropie în mod robust de obiectivul stabilit. Tocmai de aceea Consiliul de Guvernator dorește să asigure că acest proces de convergență înspre acest obiectiv este unul matur și este unul realist înainte de a începe să Uh, ridicăm uh, ratele dobânzilor de referință. Tocmai de aceea dinamica uh, inflației subiacente este foarte importantă, pentru că calea acestei inflații subiacente ar trebui să susțină proiecțiile noastre de viitor. Uh, semnalele privind politica viitoare de stabilire a ratelor uh, de, refer- de referință um, sunt menite tocmai să întărească uh, efectele măsurilor luate până acum și în uh, plus, uh, păstrând politica, păstrând politica reducerii acestor rate de referință, indicăm foarte clar că putem să le reducem și mai mult. Uh, am uh, decis de asemenea să reîncepem uh, programele de achiziționare de active cu un volum de 20 de miliarde de euro în fiecare lună, începând cu luna octombrie. Și aceste achiziții, acest, acest program de achiziții va continua atâta vreme cât uh, va fi nevoie să susținem caracterul expansiv al ratelor dobânzilor de, de, de referință. Și în plus ne-am reiterat intenția de a reinvesti în totalitate plățile uh, principalului uh, provenit din, uh, achiziți, din programul uh, de achiziționare de active, dincolo de data în care vom uh, ridica eventual ratele de dobândă de referință și atâta vreme cât va fi nevoie să păstrăm o politică monetară expansivă achizițiile nete și extinderea perioadei de timp, cred că consolidează uh, și mai mult uh, perspectiva uh, un acces mai bun la credită pentru întreprinderile și gospodările din zona euro. Aceste măsuri atenuează o politică uh, restrictivă care ar putea să apară odată cu scadența um, activelor din uh, portofoliul nostru. Și în plus am uh, garantat, am declarat că suntem dispuși să recurgem la toate uh, instrumentele de care dispunem pentru a susține această politică expansivă, ceea ce nu va face decât să susțină această convergență a inflației înspre obiectivul pe care l-am stabilit. Am decis de asemenea să schimbăm modul în care vor funcționa TLTR2, operațiunile țintite de refinanțare pe termen uh, lung uh, pe care le-am anunțat deja în iunie. Băncile vor putea să, să aibă acces la refinanțare um, la o rată a dobânzii mai redusă și pe o perioadă, cu o perioadă de scadență mai uh, prelungită decât era înainte și astfel ar putea să transmită costurile reduse de creditare gospodărilor și întreprinderilor. Și am anunțat de asemenea un sistem bazat pe două, un sistem ierarhi- ierarhizat în ceea ce privește rezervele uh, bancare. Acest sistem ierarhizat dorește să găsească un echilibru potrivit între două obiective. Pe de o parte, dorește să păstreze stimulentele adresate băncilor de a transmite mai departe uh, Uh, ratele negative asupra rezervelor obligate să le țină la Banca Centrală Europeană și în același timp să atenueze consecințele negative asupra activității de creditare a băncilor, afectându-le profitabilitatea. Uh, zona euro are nevoie ca intermedierii uh, financiari să aibă în continuare un rol activ în procesul transmisiunii politicii monetare și acest Uh, sistem cu două categorii um, dorește tocmai să garanteze acest rol de intermediari, intermediari uh, financiari. Ne dorim ca condițiile de creditare pentru întreprinderi și pentru gospodării să fie unul uh, pozitiv, ceea ce să alimenteze consumul, astfel încât dinamica inflației din nou să se apropie de obiectivul pe care ni-l dorim. În general, în condițiile incertitudinilor cu care ne confruntăm în acest moment, politica monetară trebuie să fie una uh, expansivă pe o perioadă mm, lungă de timp și măsurile pe care le-am luat cred că vor funcționa în acest sens. Și desigur, vom fi dispuși să ne uh, ajustăm instrumentele pe care le folosim în funcție de perspectiva de viitor a inflației. Măsurile convenționale și cele neconvenționale luate de BCE în ultima perioadă au redus uh, caracterul acut a riscurilor uh, legate de inflație, au sprijinit uh, în general economia zonei euro, însă Banca Centrală Europeană nu își desfășoară activitatea într-un uh, gol, într-un vid. Există și alte politici economice care au, uh, au rolul lor. Vă aduc aminte de ce spusesem în uh, anul 2011, la, cu ocazia primei apariții în fața comisiei dumneavoastră. La momentul respectiv, jumătate din discursul meu s-a referit la funcționarea Uniunii Economice și Monetare și la necesitatea ca și alți actori economici și politici să uh, se achită de rolul care le revine. Și în uh, încheiere, aș dori să mă refer la câteva învățăminte pe care le-am tras în ultimii ani și care sper că vor fi utile pentru a putea face față și provocărilor viitoare. Dacă este să uh, comparăm modul în care zona euro a răspuns crizei cu alte zone de pe planetă, este evident că ceilalți au reușit să uh, recurgă la un mai bun mix uh, de politici macroeconomice la uh, momentul respectiv, datorită acțiunilor uh, decisive, monetare și uh, fiscale. Uh, Consiliul Guvernatorilor a reiterat faptul că noi suntem hotărâți să apropiem uh, rata inflației de obiectivul pe care l-am stabilit și că suntem dispuși să ne ajustăm instrumentele de care dispunem pentru a atinge acest obiectiv. În același timp, un mai bun mix de politici, inclusiv politici fiscale, reforme structurale, măsuri macroprudențiale, ar fi utile pentru a atinge mai rapid acest uh, obiectiv și cu efecte secundare mai puține. În continuare vom uh, urmări aproape, așa cum am făcut-o dintotdeauna, posibilele efecte secundare ale unei politici monetare expansive. Este foarte important să ne păstrăm vigilența, să recurgem când este nevoie și la instrumentele macroprudențiale atunci când este nevoie, dar mă voi referi mai în detaliu la acest lucru în calitatea de președinte a CERS acest uh, context în care ratele de dobândă și de randament de profit este, sunt reduse se înscrie într-o tendință uh, care a apărut deja de câteva decenii și această tendință poate fi explicată prin mai mulți factori, cum ar fi încetinirea creșterii uh, productivității, care poate fi inversat eventual prin reforme structurale. Cu alte cuvinte, avem nevoie de o politică economică coerentă care suplimentează și întărește efectele politicii noastre monetare. Tocmai de aceea a existat un consens unanim în, în uh, Consiliul Guvernatorilor vis-a-vis -vis de contribuția mai importantă care ar trebui să revină politicilor fiscale în uh, acest context de încetinire a creșterii economice. Statele care au un spațiu uh, fiscal la dispoziție ar trebui să uh, îl folosească și um, efectul potențial al politicilor contraciclice ar fi întărit în contextul actual, ținând seama că factorii de, mul- de multiplicare uh, fiscali sunt mai mari dacă uh, ratele de dobândă sunt uh, reduse, așa cum se întâmplă acum. În același timp, statele, țările care au mari datorii uh, publice ar trebui să aibă o atitudine mult mai precaută o altă diferență cheie în, com- în comparație cu alte zone monetare unice, cum ar fi Statele Unite ale Americii, este lipsa unui instrument fiscal care să poată fi folosit în mod contraciclic la nivel uh, federal. Înțeleg cât de dificilă este crearea unui asemenea instrument pe plan uh, european. Există asemenea dificultăți și atunci când se discută despre definitivarea Uniunii Bancare sau despre definitivarea Uniunii Piețelor de Capital. În același timp, ar trebui um, să înțelegem că trebuie să definitivăm Uniunea Economică și Monetară și uh, să nu uh, accentuăm și mai mult deficiențele uh, acestea, pentru că acest lucru ar avea efecte negative asupra realizărilor pe care le-am obținut împreună și tocmai de aceea trebuie să arătăm uh, care este o, o traiectoria clară a viitoarelor evoluții ale Uniunii Economice și Monetare, astfel uh, încât să conferim încrederea necesară cetățenilor și actorilor uh, financiari. Dacă îmi permiteți o perspectivă mai generală vis-a-vis -vis de învățămintele trase și utile pentru viitor, uh, Chiar dacă nu am dispus de instrumente similare cu în alte părți ale lumii, cred că răspunsul BCE a fost cu totul și cu totul comparabil. Mulțumită independenței sale, BCE a reușit să-și adapteze răspunsul și a uh, și dacă Banca Centrală Europeană va rămâne independentă, va putea să se, ada- să se adapteze uh, contextelor uh, viitoare și este un lucru cu tot foarte important, uh, ținând seama de uh, relevanța independenței Băncii Centrale Europene este pusă tot mai mult sub semnul întrebării peste tot în lume. După cum am spus deja, cea mai bună modalitate de a păstra independența Băncii Centrale Europene este uh, garantarea unui control a acestei uh, investiții, un control uh, democrat, democratic aceste mecanisme de control au uh, evoluat în ultima perioadă tocmai pentru a răspunde uh, problemelor generate de criza economică. Eu întotdeauna am, apre- am apreciat abilitatea Parlamentului European de a reacționa în urma unor uh, cereri, îngrijorări din partea cetățenilor pe care a reușit să le canalizeze într-o manieră constructivă în discuțiile pe care le-am avut aici și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Eu sunt încrezător că Parlamentul European și această comisie va, își va continua activitatea extraordinară, așa cum a făcut-o în mandatul meu de președinte al BCE și că acest lucru nu va face decât să consolideze încrederea cetățenilor europeni în proiectul european. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! We... Mulțumesc! Uh, Acum uh, trecem la întrebări. Am lista vorbitorilor aici. Avem uh, intervaluri de 5 minute pentru întrebări și răspunsuri. Începem cu domnul Ferbe de la PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba germană. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc din inimă în numele grupului politic PPE italiana mea nu este foarte bună. Sper că funcționează interpretarea. Deci, după cum spuneam, în numele grupului politic PPE aș dori să vă mulțumesc din inimă pentru colaborarea pe care am avut-o în ultimii 8 ani. Pot să-mi, pot să-mi aduc aminte de audierea pe care am organizat-o la începutul mandatului dumneavoastră. Toată lumea cred că a înțeles că nu, sunt, nu erau vremuri ușoare și Um, dacă ne gândim la toate deciziile pe care a trebuit să le luăm, cred că fusese o premoniție corectă cea de la momentul respectiv. Aș dori însă să să-mi permite să revin la deciziile pe care le-ați uh, luat uh, în urmă cu ceva timp și anume redemararea programului de achiziționare de active. Mai multe bănci centrale importante s-au pronunțat împotriva reînceperii acestui program de achiziționare de active, pentru că această decizie nu a fost una unanimă. Deci chiar au existat uh, îndoieli vis-a-vis -vis de necesitatea redemarării acestui program în contextul uh, economic și în contextul evoluției inflației. Tocmai de aceea aș dori să vă întreb de ce, în ciuda acestei diferențe de opinie în sânul uh, Consiliului Guvernatorilor, ați decis reînceperea acestui uh, program, mai ales în uh, contextul în care, prin această decizie, ați limitat spațiul de manevră pentru doamna Lagarde, care urmează să ocupe postul noastră de la începând cu 1 noiembrie și în ciuda faptului că politica monetară cu caracter expansiv de până acum nu a reușit să influențeze uh, traiectoria uh, inflației. Pentru că toate măsurile pe care le-ați uh, luat în ultima perioadă nu au reușit să apropie rata inflației de obiectivul stabilit, uh, aproape, dar sub 2%. Thank you. Mulțumesc. Mi-ați adresat, de fapt, două întrebări. În primul rând, de ce am luat această decizie și, în al doilea rând, dacă suntem siguri că aceste decizii vor funcționa, dat fiind că rata dobânzii este sub obiectivul nostru. În prima, la prima întrebare v-am răspuns, de fapt, indirect în prezentarea mea introductivă. Vreau să vă spun că situația actuală este totuși una în care asistăm la îmbunătățirea piețelor liberale, uh, chiar dacă nu cu atât de mult având și uh, piața muncii, mă scuzați, și investițiile uh, se moderează, dar situația generală este în continuare Uh, una cu o rată uh, a șomajului uh, foarte scăzută, cea mai scăzută din 2008, ceea ce ne, ne dă încredere că la un moment dat inflația va ajunge la obiectivul nostru. Ce se întâmplă? În momentul în care privim către viitor, ne dăm seama că perspectivele de creștere s-au înrăutățit în mod constant și dacă ne întoarcem la jumătatea anului 2018, când ni s-au, ne-au spus cei care nu erau de acord cu deciziile noastre că contextul se înrăutățește din cauza unor factori temporari care vor, nu vor dura mult. Și apoi ni s-a spus că vor dura puțin mai mult decât se credea. Între timp, nesiguranța geopolitică și tensiunile comerciale au crescut și au agravat acești factori specifici în ceea ce privește unele țări iar apoi încetinirea economică temporară care era normală după anul 2017, care a fost excepțional din punct de vedere al creșterii, s-a transformat într-o într-o scădere sau, mă rog, o întrerupere a tendinței de creștere mult mai profundă acum 7-8 luni. Iar BCE și-a revizuit perspective de creștere de câteva ori ca urmare a acestui lucru. Iată de ce BCE-ul a, Consiliul de Guvernatori la BCE a hotărât să ia măsuri. În al doilea rând, este vorba despre perspectivele de inflație. Curba de randament actuală reflectă deja aș, unele așteptări în ceea ce privește măsuri de politici monetare și totuși avem o, o prevăzută o rată a inflației de 1,2% până la 2021, care este perspectiva noastră, orizontul nostru perspectivă, care este, uh, este sub obiectivul nostru. Deci trebuia să luăm măsuri. Dacă nu am fi luat măsuri, atunci însemna că trebuie să scădem proiecțiile noastre pe termen lung și nu ne-am fi reușit uh, să ne fi reușit să ne respectăm mandatul de stabilitate a prețurilor. Asta e primul răspuns. Doilea răspuns este de ce Uh, ați uh, mers în continuare cu aceste măsuri, chiar dacă nu au dat rezultatele. Vreau să ne întoarcem puțin uh, în trecut și îmi depășesc, mi-am depășit timpul alocat. Pot să mai primesc un minut? Deci să ne întoarcem în trecut. În 2014, când s-a vorbit despre s-a vorbit prima dată despre relaxare cantitativă, rata inflației era minus 0,6% și de atunci eh, cred că am făcut multe. Eh, rata șomajului este la nivelul cel mai scăzut din 2008 și eh, s-au creat peste 11 milioane de locuri de muncă într-o perioadă de șase ani, mai multe locuri de muncă decât în SUA, de pildă. Iar um, politica monetară a fost răspunzătoare în primul rând, fiindcă nu au existat uh, și alte politici care să fie intrate în joc în acești ani. În același timp, însă, și sunt de acord cu dumneavoastră, rata inflației, din cauza acestor factori de intervenție, din cauza faptului că um, nesiguranța geopolitică a crescut, nu a ajuns la obiectivul nostru. Iată de ce acționăm acum cu, la, cu aceeași încredere ca în trecut, um, cu convingerea că rata inflației va converge către obiectivele noastre. Mulțumesc! Juanes Fernandez de la SCD. Bună ziua! În primul rând, uh, dați-mi voie să vă mulțumesc uh, pentru colaborarea din acești ani în numele grupului meu. Eu nu eram membru al Parlamentului European, uh, ca, precum colegul Ferber, când s-a început mandatul, dar în acești cinci ani am avut o colaborare uh, Uh, corectă în granițele de independență ale BC-ului, bineînțeles. Și vreau să vă întreb în ceea ce privește revizuirea cadrului de politică monetară. Actualul cadru este din 2003. De atunci uh, și până acum, dumneavoastră, am putea spune că ați acționat în acest cadru dar uh, că ați fost și inovator în acest uh, cadru, fără nicio revizuire clară acestuia, recent uh, ați vorbit despre asimetria obiectivului actual de stabilizare a prețurilor, care, în conformitate cu definiția actuală, nu este suficient de limpede și um, și a existat dezbateri în mediul academic în ceea ce privește posibilitatea fixării prețurilor nu în termen de inflație, ci în termen de nivel de prețuri s-a vorbit despre posibilitatea de a include prețurile activelor de prețurile imobiliare într-un obiectiv mai general al nivelului prețurilor. Se vorbește și despre posibilitatea de a se emite monedă digitală, deci Banca Centrală Europeană să uh, Um, permită cetățenilor europeni să aibă conturi um, acolo pentru a putea să se atingă și obiectivele de politică monetară care sunt foarte constrângătoare la ora actuală și înțeleg că viitoarea președinte va merge mai departe în direcția revizuirii cadrului și vreau să vă întreb, nu neapărat în lumina deciziilor din ultima săptămână, ci vreau să vă întreb care este viziunea pentru viitor, cum vedeți dumneavoastră politica monetară în Europa în uh, următorii ani. Vă mulțumesc! Este o întrebare dificilă. În primul rând, vreau să mă refer la uh, ce ați uh, spus cu privire la, simet- la simetrie la asimetrie. Aceasta este mm, caracteristica principală a funcției noastre, pentru că uh, scopul nostru a fost de aproape, dar sub 2% și uh, um, uh, ar fi putut fi ar fi putut fi perceput uh, greșit s-ar fi putut percepe greșit că noi am fi reacționat mai activ la ratele inflației care depășeau 2%, decât la rata ale inflației, inflației de sub 2%. Adică că am uh, fi fost părtinitori împot, uh, și împotriva unei inflații crescute, ridicate, mai degrabă decât a unei inflații scăzute. Și uh, principiul simetriei spune că am fi acționat la fel cu același angajament, indiferent uh, dacă se depășește sau dacă suntem sub, dacă suntem sub sau deasupra obiectivului nostru de aproape sau 2%. Vreau să clarific acest lucru, ceea ce înseamnă că inflația poate să depășească 2%, sau poate să fie sub 2%, nu este vorba despre o, o țintă a nivelului prețurilor, este vorba de cum am reacționat noi. Aceasta este funcția de, re, de reacție. E greu de spus uh, cum uh, se va contura pe viitor politica monetară. Am spus uh, și în prezentarea introductivă faptul că politica monetară și-a făcut treaba și uh, va face în continuare acest lucru. Eu când cer un rol mai pronunțat al politicii fiscale, nu vreau să spun că politica monetară și-a terminat instrumentele sau acestea, că acestea nu mai sunt eficiente. Din potrivă, politica monetară își va face treaba și pe viitor, dar dacă politica fiscală este activă, politica monetară va acționa mai rapid și uh, va avea mai puține efecte negative, ceea ce monitorizăm uh, în continuu la ora actuală. Mulțumesc! Luis Caricano de la New Europe. Mulțumesc. Uh, ultima dată când ați... Uh, ați ultim, iată, veniți ultima oară în fața Parlamentului European. Vă mulțumesc că ați salvat moneda euro în 2012 uh, când era a atacat moneda euro. Ați spus la Lancaster că vom face tot ce vom putea, ce ne stă în putință, whatever it takes, vom face totul pentru a sprijini uh, moneda unică și nu i-ați dezamăgit pe cetățenii europeni și vreau să vă mulțumesc uh, și eu și colegii mei sunt sigur că ați făcut tot ce v-a stat în putință. Dar mm, probabil că vă dați seama că nimeni nu vrea să aibă o monedă care trebuie salvată. Dumneavoastră ați vorbit uh, în prezentarea dumneavoastră spre sfârșit, în a doua jumătate, despre faptul că mai sunt slăbiciuni și probleme structurale în zona euro, în continuare și vreau să vă adresez o întrebare în legătură cu acest lucru. Sigur că trebuie să facem unele lucruri, așa cum ați spus dumneavoastră, pentru a evita crize pe viitor, pentru a nu mai trebui să salvăm din nou zona euro și acum uh, se vorbește, acum există câteva elemente în discuție, unele au ajuns la comisie și vreau să vă întreb uh, ce părere aveți despre aceste inițiative, care sunt uh, prioritățile noastre. Este vorba despre sistemul pentru um, garantarea depozitelor EZIT și SBBS, uh, uh, um, um, apoi, care acum este la Consiliu, apoi uh, bugetul um, zonei euro, precum și asigurarea pentru stații de, șom- de șomaj din zona euro, reasigurarea. Credeți că este suficientă pentru o avea o politică contraciclică la nivel european, pe care a sugerat-o doamna von der Leyen, și apoi cum se poate diversifica portofoliul uh, uh, obligațiunilor suverane și uh, dacă este fezabil acest lucru, apoi care dintre aceste elemente sunt necesare, după părerea dumneavoastră, în cazul în care va trebui să salvăm din nou moneda euro. Apoi, uh, pe, to- pe toți ne îngrijorează o, faptul că o țară din zona euro, Italia, nu a, nu a registrat creștere economică în 20 uh, de ani. Uh, ce trebuie să facă pentru a um, cunoaște din nou creșterea economică și probabil că este un factor de risc uh, destul de ridicat în zona euro. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă răspund la prima întrebare. Este limpede că um, progresul făcut din 2012, în momentul la care v-ați referit dumneavoastră în ceea ce privește construcția Uniunii Monetare și Economice, a fost semnificativ și este important că în momentul în care se vorbește despre slăbiciunile actuale să nu fie dat uitării faptul că a avut loc acest progres semnificativ. Dacă vă gândit, dacă ne gândim că în același an, 2012, în iunie, Consiliul European a lansat Uniunea Bancară, uh, deci, eh, o mare parte a ceea ce trebuie să se întâmple pe termen scurt, să zicem următoare jumătate de an sau un an, este să se finalizeze pur și simplu ce s-a, adopt, ce s-a aprobat deja, deci să se finalizeze Uniunea Bancară și eh, să se finalizeze EDIS-ul și eh, celelalte părți ale Uniunii Bancare. S-au adoptat unele lucruri care acum trebuie să fie date în funcțiune și mai sunt și unele elemente care nu au fost finalizate, cum ar fi rezoluția și lichiditățile. Deci mai sunt niște elemente, dar uh, în primul rând trebuie să se finalizeze ce a fost uh, aprobat deja. Al doilea domeniu este crearea unei uniuni a pieței, pietrelor de capital. Iar acest uh, proiect este unul foarte important când se cere un rol mai important la nivel internațional al monedei euro și au fost inițiative pentru promovarea rolului eh, monedei euro la nivel internațional, dar primul lucru ce trebuie făcut este să se creeze eh, o, pia- o piață de capital. Dacă ne întrebăm de ce dolarul are un rol atât de important, este, că exist- este pentru că există o piață de capital și este o activă sigură. Deci toate aceste lucruri eh, vin la pachet. Pachetul nu este unul ușor și se va întâmpla peste noapte, dar asta trebuie să se întâmple și anume să se pună în practică ceea ce s-a aprobat și ceea ce s-a creat în ceea ce privește Uniunea Pietrelor de Capital, e nevoie de mai multă armonizare în ceea ce privește legislația de, legislațiile naționale, în ceea ce privește insolvența. Asta ar fi o chestiune ce trebuie rezolvată. Apoi, alte, alți pași care sunt uh, la, fel, sunt la fel de importanți, dar sunt și mai ambițioși, bineînțeles, deci ar putea să dureze mai mult. Dar și aici vreau să vă spun că ce contează, și aici vreau să vă spun un lucru, că acești pași nu sunt importanți doar pentru construcția pe termen lung a Uniunii Monetare și Economice, și sunt, la, sunt foarte important pentru, importanți pentru a crea încredere în mediul de afaceri, la nivelul gospodărilor, pentru a avea un efect pozitiv imediat asupra situației economice în zona euro. Iar uh, ceilalți pași despre care ați vorbit dumneavoastră, o uh, activă comună sigură, mecanismul de reasigurare, bugetul zonei euro și așa mai departe. Toate acestea sunt uh, foarte importante pentru a face față slăbiciunilor Uniunii Monetare. Nu există nicio Uniune Monetară în, fără politică fiscală pe lumea asta. Progresul a fost semnificativ, uh, zona euro și, moneda euro sunt mult mai puternice și acceptarea monedei în rândul opiniei publice este uh, la un nivel uh, fără precedent, dacă nu mă înșel, în conformitate cu sondajele europene. Așa cum am spus, trebuie să se facă mai, multe, mai mulți pași. Nu este vorba de o călătorie pe termen scurt, e o călătorie pe termen lung, iată de ce e nevoie de un angajament politic timpuriu. Și acesta joacă un rol extrem de important. A doua întrebare pe care mi-ați adresat-o este una complexă și eh, se referă la foarte multe aspecte eh, la care ar trebui să vă răspund eu acum, dar eh, acest lucru este valabil pentru Italia, dar nu numai și pentru alte țări. Este vorba despre reforme structurale, agenda reformelor structurale. Fiecare țară are propria sa agenda de reforme structurale și nu Uh, stabilesc numai uh, bugetul. Reformele structurale sunt um, un concept mult mai larg, uh, o categorie mult mai amplă, care cuprinde. Um, bine, de obicei ne gândim la um, reforma, piața, reforma pieței muncii, da, asta s-ar putea să fie folositoare, dar și reformarea pieței produselor, îmbunătățirea concurenței. Și acestea sunt la fel de importante, poate chiar mai importante și, um, și ar trebui poate să aibă loc înaintea altor reforme. Apoi, uh, justiția, sistemul de învățământ, cercetarea. Bine, iată Asta ar trebui să facă fiecare țară dacă are ca prioritate creșterea economică, așa cum ar trebui să stea lucrurile. Mulțumesc! De... Are cuvântul acum domnul Filip Lambert de la Versi. Bună ziua, domnule președinte! Eu tocmai am fost ales ca eurodeputat când dumneavoastră v-ați început mandatul la BCE, deci am avut plăcerea de a ne petrece acești opt ani împreună acum când predați uh, postul doamnei Lagarde. Deci vă mulțumesc pentru că ați apărat moneda euro, deci ați spus că veți face tot ce e necesar. Deci dacă ar dispărea moneda euro, ar fi fost o adevărată catastrofă. Ați făcut ce trebuia, deci nimeni nu vă poate hotărâ, uh, vă poate acuza că ați fost nehotărât și indecis. Deci felicitări. Deci dumneavoastră, practic, uh, ați intervenit când aveam un adevărat tsunami în ceea ce privește lichiditățile. Dumneavoastră ați știut, practic, cum să stabiliți uh, un sistem financiar în timpul unei crize ca un tsunami. Dar noi nu credem că sistemul financiar uh, își îndeplinește funcțiile sale mai ales dacă ne uităm la uh, inegalități, la criza climatică, nimeni nu poate spune că sectorul financiar poate fi văzut drept uh, un sector care să aloce în mod eficient finanțele. După criza financiară poate ne gândeam că au învățat ceva, însă se pare că în niciun caz nu au învățat nimic. Acum, ce alte metode ar fi putut exista? Banii transferați direct, așa numiți helicopter money, Jonas Fernandez se referea la asta, deci să vadă dacă asta poate fi o politică fiscală, ați, conchis, ați uh, ajuns la concluzia că da. Și dacă studiile dumneavoastră confirmă acest lucru, chiar aș vrea să văd o astfel de finanțare directă. Când mă uit la politicile dumneavoastră, poate că dumneavoastră <laughs> puteți, ați putea considera asta ca finanțare directă pentru bogați. Însă relaxarea cantitativă crește inegalitățile, dar dumneavoastră spuneți că dacă nu facem asta, situația economică se va înrăutăți și vor crește și mai mult inegalitățile. Însă dacă alternativa este între a nu face nimic și a face relaxare cantitativă, atunci opțiunea mai bună ar fi să se facă o relaxare cantitativă în mai multe feluri și aici ar trebui să comparăm efectele asupra inegalităților. Deci ce credeți despre asta? Inegalitățile. Și în Investițiile. Cum facem pentru a avea mai multe investiții pentru schimbarea climatică? Spuneați că nu dumneavoastră trebuie să hotărâți, însă adevărul e că dumneavoastră ați văzut cum aceste lichidități se îndreaptă în, spre destinații uh, care sunt nocive în ceea ce privește combaterea schimbării climatice. Vă mulțumesc! You. Um... Now, about inequality, as you uh, rightly recalled, uh, we've discussed this. Uh, Am discutat de mai multe ori despre asta. Și e drept că această relaxare cantitativă a bunătățit situația, a redus șomajul, deoarece șomajul este principala sursă de, principala cauza inegalităților. Deci, în mod imediat, există un efect de distribuire. Însă, în același timp, au crescut și prețurile la locuințe. Însă, când se pune praful, vedem totuși că s-au creat 11 milioane de locuri de muncă, deci asta înseamnă că au scăzut inegalitățile, deoarece spuneam că șomajul e cea mai mare sursă de inegalitate. Când faci politică monetară, și asta e valabil pentru zona euro, dar și pentru orice bancă centrală din lume, faci o politică monetară prin injectarea de lichidități prin canalele existente în momentul respectiv. În Uniunea Europeană, băncile sunt predominante, deci e o economie bazată pe bănci și politica noastră monetară acționează prin acest canal de transmisie a împrumuturilor. În SUA se acționează mai mult pe piețele financiare, însă, practic, de asta dispunem acum, asta e situația. Spuneați, e asta cea mai bună cale de a aloca lichiditățile dacă ne gândim la obiective cum ar fi schimbarea climatică sau reducerea inegalităților într-un mod mult mai eficient? Probabil că nu. Probabil că există alte modalități de a interveni. Și unele din noile idei ce țin de politica monetară, cum ar fi MMT sau cum ar fi documentul recent prezentat de mai mulți autori, printre care și profesorul Fisher și alții, ar sugera modalități diferite de a canaliza banii către economie. Obiectiv vorbind, sunt niște idei noi. Nu au fost discutate de Consiliul de Guvernator al BCE, deci le vom analiza, însă nu au fost testate aceste idei. Și când ne uităm îndeaproape, ne dăm seama că sarcina de a distribui bani uh, unui subiect sau altuia e o sarcină tipic fiscală, guvernamentală, deci ține de guverne, nu de băncile centrale. Și vreți să aveți o bancă centrală care să hotărască cine să primească banii sau nu. Deci există mai multe chestiuni pe care trebuie să ne le analizăm. Însă o chestiune esențială este guvernanța politică acestor idei deci asta trebuie vorbit în primul rând. Deci cum sunt gestionate aceste opțiuni din punct de vedere politic. Domnul Rinaldi de la ID. Eu mă voi exprima în limba italiană. Domnule președinte Draghi, sunt sigur că în istorie veți ajunge dumneavoastră să fiți văzut ca omul care a salvat moneda euro și dacă dumneavoastră da, de la bun început n-ați fi lansat operațiunea extraordinară de stimulare monetară, acum cu siguranță am fi într-o situație mult mai proastă. Deci, prin urmare, dumneavoastră vă puteți bucura de toate onorurile, ca în armată, să zicem așa. Acum, dincolo de considerentele personale, dumneavoastră depindeți de puterile scrise, mandatul și statutul BCE. Și dumneavoastră ați făcut minuni, miracole. Întrebarea mea e următoarea acum. Cât timp credeți că o bancă centrală europeană, ca Banca Centrală Europeană, poate să-și continue activitatea fără să existe niște politici fiscale din partea fiecărui stat membru? oricât de curajos ai fi în ceea ce privește această construcție a monedei euro, aceasta trebuie totuși reformată în mod uh, profund. De aceea v-aș lansa o întrebare provocatoare. Pe 1 noiembrie, a doua zi, deci după ce vă opriți mandatul, ne-ați putea spune ce bancă centrală europeană Uh, uh, ar trebui să avem noi în Uniunea Europeană pentru a avea într-adevăr o zonă euro care să nu fie neapărat optimă, ci care să se apropie practic de mm, o situație cât mai bună. Știm că toate băncile centrale au uh, o formă, o structură diferită. Unele sunt prestatori de ultimă creditori de ultimă instanță, alții Alte bănci centrale au niște obiective în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, șomajul. Instituțiile, de pildă, prevăd că și ocuparea poate fi un obiectiv. Însă, alte avantaje sunt cele deținute de băncile centrale și anume au uh, guverne diferite, însă Situația Băncii Centrale Europene este complet uh, diferită, deci dumneavoastră ați intervenit cu acele lichidități pe care le-ați uh, transmis pe piață. Și ați reușit să mențineți cursul de schimb la un nivel scăzut. Deci vă întreb, pe 1 noiembrie ne veți spune dumneavoastră, ce, ne veți da mai multe detalii despre ce v-ați fi dorit să se întâmple sau cum ați dorit dumneavoastră să arate Banca Centrală Europeană. Aș vrea să vă răspund și eu în limba italiană, însă prefer să folosesc limba engleză totuși. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele de laudă. And second, I, I really don't know after... Al doilea rând, nu știu exact ce voi face eu pe 1 noiembrie. <laughs> Însă permiteți-mi să vă spun de la ceva astăzi. În primul rând, e absolut uh, necesar să avem un instrument de mm, politică fiscală sau o coordonare de politici fiscale mult mai bună. Asta înseamnă două lucruri. Regulile fiscale, în primul rând, la nivel național, ar trebui să fie puțin prociclice. Experiența pe care am avut-o în ultimii 15 ani ne-a arătat că au fost foarte prociclice. În vremurile bune, înainte de criză, multe țări și au uh, crescut deficitul bugetar și nu au constituit uh, niște garanții, niște tampoane. Și când a venit criza, unele țări care aveau acele amortizoare, să zicem așa, le-au putut folosi pentru a-și uh, stabiliza situația și mai ales pentru a-și salva băncile. Noi uităm asta, însă unele bănci naționale, practic, erau falite în prima parte a crizei, în 2010, în 2009-2010. Și aceste bănci s-au bucurat de ajutor bugetar național, deci de la banii contribuabililor, pentru că erau acele sume puse deoparte. Alte țări n-au avut aceste sume puse deoparte și nu și-au putut ajuta băncile. Și atunci a început acea criză care, iată, se mai vede, se mai face simțită chiar și astăzi. În al doilea rând, în timpul crizei, în multe din aceste țări, politicile fiscale au fost uh, contracționiste. Unele nu au prevăzut constituirea acestor sume, acestor rezerve. E clar că BCE-ul nu a putut să intervină, însă, în primul rând, e sarcina dumneavoastră, a Parlamentului, a Comisiei, să, să faceți asta. Al doilea lucru se referă la înființarea unui instrument, crearea unui instrument fiscal care să aibă drept obiectiv stabilizarea economiei din zona euro. E un proiect pe termen lung, după cum spuneam, care are nevoie de o orientare politică clară și nu e deloc ușor. E greu să vezi exact cum vor evolua lucrurile, însă un angajament politic ar fi uh, prețios acum. Deci, în primul rând, să, să ajute la stabilizare, să fie un uh, instrument care să aibă volumul adecvat pentru a fi credibil și să fie un instrument care să se acționeze automat, practic, și să fie folosit în timp util. De aceea e atât de important caracterul automat al acestui instrument. Acum, exemple din alte uniuni monetare ar putea fi utile până la urmă. Ceea ce există în SUA, de exemplu, ar putea fi o sursă de inspirație. La asta mă refeream eu când uh, vorbeam că e nevoie de o revizuire a structurii fiscale pentru a consolida Uniunea Economică și Monetară. A doua întrebare, referitoare la mandatul BCE. N-ar fi mai bine să avem un mandat uh, dublu, deci să nu ne ocupăm doar de stabilitatea prețurilor, să avem alt obiectiv. Această chestiune a fost uh, discutată de foarte multe ori, după cum vă puteți închipui Asta nu ține neapărat uh, de mandatele noastre, noi ne, le respectăm, nu noi le redactăm. Legiuitorii, dumneavoastră sunteți cei care stabiliți aceste mandate. Acum, din punct de vedere practic, s-au făcut ceva cercetări în ultimii ani. Acum, nu știu cât de actualizate sunt aceste studii, însă se arăta că dacă analizezi lucrurile ex post, dacă ai fi avut un mandat sau două mandate, până la urmă rezultatul ar fi fost același. Deci diferența nu e atât de mare. Și dacă te uiți și la mm, reacțiile noastre, vedeți că am ajuns practic la șomaj, la ocupare de plin în zona euro, chiar dacă nu avem o stabilitate a prețurilor. Deci am creat condițiile pentru a, a obține o stabilitate a prețurilor pe, divita, pe viitor. Avem acum și o creștere nominală a salariilor, însă asta nu se reflectă și la prețuri și va fi nevoie de timp din mai multe motive despre care vom vorbi ulterior. Însă e greu să faci distinția aici între rezultatele pe care le avea cu două mandate în loc de unul. Acum, rata de schimb. În ceea ce privește rata de schimb, noi, SUA, Marea Britanie, Japonia, toate băncile centrale majore funcționează în același cadru. Nu intervenim, sau mai bine zis, suntem obligați de consensul G20, care interzice de valorile competitive, consens pe care îl respectăm și, din fericire, până acum l-au respectat cu toții. Deci moneda euro nu e neapărat mai slabă dacă e să o comparăm cu alte monede. Thank you. Mulțumim. Acum, domnul John Van Offerfeld de la ECR. Mulțumesc, domnule Draghi. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și vă urez mult succes pentru ceea ce veți face după ce uh, nu veți mai ocupa acest, uh, această funcție de președinte al BCE. Aș avea trei observații și aș vrea să știu ce credeți despre ele. În primul rând, Rata de schimb. Când mă uit la deciziile luate la ultimul Consiliu al Guvernatorilor, mi-e greu să-mi închipui un impact semnificativ cu adevărat asupra măsurilor de investiții sau asupra comportamentului consumatorilor sau, sau investitorilor. Dumneavoastră sunteți îngrijorat de creșterea economică, care uh, nu e atât de solidă, însă presupun că sunt și alte obiective. Poate că au de-a face cu rata de schimb sau poate anticipați faptul că și alte bănci centrale vor începe din nou să se îndrepte în direcția unei uh, um, relaxări cantitative și unor măsuri uh, în acest sens și dumneavoastră vreți să aveți o, uh, să fiți proactiv și să reacționați la situația care se va întâmpla la măsurile pe care le vor lua alte bănci centrale. În al doilea rând, ați început din nou programul de reachiziționare, 20 de miliarde lunar, atâta vreme cât va fi nevoie. Și ați spus de asemenea că se va merge și mai departe. Asta înseamnă că vă gândiți că BCE-ul se va îndrepta către achiziționarea de active mai riscante de pe piața private și că nu se va mai limita doar la obligațiunile de stat în ceea ce privește aceste programe de achiziționare. Și v-ați referit de asemenea la consensul din Consiliul de Guvernatori în ceea ce privește rolul mai mare al politicii fiscale. Însă, bineînțeles că în presă, în studii, am văzut că votul de acum două săptămâni de la Consiliul Guvernatorilor a fost un vot uh, diversificat într-un mod ciudat și neobișnuit, aș spune eu. Deci ce ne puteți uh, spune despre acest lucru? Mulțumesc. În primul rând, dacă politicile noastre dau rezultate sau nu. vorba de cifre, deci să vedem câte locuri de muncă s-au creat în ultimii șase ani, spuneam, 11 miliarde sau rata șomajului, ne putem uita la anumite cifre, dar avem chiar niște cifre specifice. Dacă ne gândim la toate măsurile luate între 2014 și iunie 2019, de jumătatea anului 2014, deci nu ultimele, impactul real asupra PIB-ului și asupra inflației se estimează să fie de aproximativ 2,2% cumulativ între 2016 și 2021. Deci, suntem siguri că măsurile noastre funcționează. În al doilea rând, când personalul BCE a scăzut uh, perspectivele înainte de Consiliu și asta a dus la deciziile de politică monetară, acele previziuni se bazau pe o curbă a randamentului și a ratelor dobânzilor care deja oglindea anumite așteptări uh, Uh, pentru rezultatele, în ceea ce privește rezultatele politicilor noastre monetare și se ținea cont și de faptul că se deteriorase situația economică. Deci dacă n-a fi acționat, ar fi trebuit de asemenea să ne reducem estimările și în ceea ce privește creșterea. Și asta ar fi însemnat că ne-am fi îndepărtat și mai mult de mandatul nostru. Al treilea element, discuțiile din uh, Consiliul de Guvernatori. Majoritatea a fost clară pentru măsurile care s-au luat. Asta pot să vă spun. Mulțumesc. Thank you. Uh, José Guzmão, GUE. Domnul José Guzmão de la GUE. Uh, vou falar em português. I'm going... O să vorbesc portugheză. Am uh, două întrebări și două observații. În primul rând, cred că toată lumea este de, acordul, de acord cu rolul pe care l-a avut politica monetară în evitarea unui uh, dezastru în zona euro și uh, nu cred că se poate spune că BCE-ul cu mandatul său s-a Uh, comportat ca alte bănci centrale cu mandate diferent, diferite. S-ar putea, s-ar putea, uh, spus, s-ar putea spune acest lucru în ceea ce este mandatul, dar nu în ceea ce privește reacția imediată la criză față de reacția Fedului. Și în a doilea lucru pe care aș dori să-l spun este că este pozitiv faptul că începe să se vorbească despre uh, instrumente contraciclice de politică bugetară, mai ales uh, ce s-a întâmplat în zona euro după criză, dar uh, nu se poate restrânge această acest, uh, aceste măsuri la țări care au marge de manevră pentru politica fiscală. Țara mea, de pildă, uh, și-a redus datoria publică cu 10 puncte procentuale și a făcut uh, acest lucru prin efecte virtuoase de creștere a conturilor publice. Deci, în afară de asta, politica bugetară nu are doar o funcție de stabilizare macroeconomică, deci este importantă și pentru politicile de egalitate, de mediu și uh, politicile de dezvoltare Uh, și de rezolvarea problemelor structurale. Deci aș vrea să ne spuneți uh, mai multe detalii. Deci considerați că um, economiile foarte datorate ale zonei euro nu ar trebui să folosească contextul ratei scăzute pentru a pune în aplicare politici contraciclici. Și a doua chestiune cu care vreau să închei, aș vrea să știu, fiindcă am citit documente contradictorii de la BCE în acest sens, dacă nu credeți dumneavoastră că evoluțiile recente de pe piața muncii și um, recomandările făcute statelor membre de a flexibiliza piețele muncii și de a desfința mecanismele de negociere colectivă pe piața muncii, dacă acest proces cumva nu și-a adus contribuția la atâtea greutăți pe care le-am avut uh, în ceea ce privește creșterea salariilor și uh, și uh, în ceea ce privește transmiterea corectă a politicii monetare. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Referitor la prima întrebare pe care ați adresat-o, E clar că țările care au o datorie mare ar trebui să aibă o politică fiscală prudentă, bugetară, pentru a nu destabiliza situația generală. Acum poate au, au acces pe piață. S-a întâmplat asta acum câțiva ani și a avut de suferit a avut de suferit ocuparea. Deci regulile fiscale trebuie revizuite. Am avut reguli fiscale care au funcționat până acum, au fost uh, eficiente și au funcționat destul de mult timp. Acum evită o acumulare excesivă a deficitelor, însă nu mai au aceeași eficiență în ceea ce privește rolul de stabilizare contraciclică, deci de aceea aceste reguli trebuie modificate. Însă de aceea mai ales uh, pentru țările cu o politică fiscală uh, prudentă, e esențial să existe un instrument de stabilizare ca cel pe care îl menționam anterior, deoarece țările au, pot suferi de pe urma unor șocuri asimetrice și atunci ar trebui să găsească repede um, un amortizor sau niște rezerve la care să aibă acces în caz de problemă. Uh, deci un astfel de instrument fiscal central ar putea fi util în astfel de situații. Acestea fiind spuse, uneori tindem să uităm un lucru deoarece s-au făcut puține progrese în ultimul timp, tindem să uităm că reformele structurale reprezintă singurul instrument pe care îl au la dispoziție economiile pentru a crește producția pe termen lung. Și nu mă refer în mod specific la reforme de pe viața liberală, mă refer la concurență, la reformarea justiției, a sistemului de învățământ. Și tocmai acele țări unde au un proces de creștere fragil, important să se facă aceste reforme structurale. Acum, ca să mă refer specific la întrebarea dumneavoastră în legătură cu o propunere de a distruge negocierile colective și așa mai departe sau forme de contractare, eu nu am auzit așa ceva. Okay. Thank you. So now we uh, have the second round since Mulțumim. Acum avem o a doua rundă de întrebări nu prea avem mult timp la dispoziție, de aceea v-aș uh, spune că avem acum uh, câte patru minute pentru fiecare mm, întrebare și răspuns. Deci trei minute întrebarea, nu, trei, un minut întrebarea și trei minute răspunsul domnului Draghi domnul Niedermayer de la PP. You, Madam Chairman, and let me join the... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să uh, mă alătur și eu colegilor mei care i-au mulțumit domnului Draghi pentru munca sa excelentă. Eu am rămas impresionat de competența dumneavoastră în ultimii ani. Și aș dori să mă refer la trei chestiuni din intervenția dumneavoastră. Am ascultat cu mare atenție comunicarea privind uh, politica de viitoare, privind nivelul ratelor de referință, care mi se pare că este foarte uh, apropiată de formularea privind uh, respectarea obiectivului legat de inflație. Apoi ați spus că există un spațiu destul de amplu pentru politica monetară, dacă va fi nevoie de acest uh, spațiu la un moment dat. Plec de la premisa că vă gândiți și la reducerea ulterioară a ratelor de dobândă care deja sunt negative și în ce măsură atunci uh, monedele și bagnotele care sunt în circulație în acest moment uh, ar reprezenta un obstacol în implementarea politicii monetare și, uh, și pe mine mă miră cifrele Um, legate de situația de pe piața muncii, o, o rată de ocupare mare, creșterea salariilor în același timp și faptul că inflația nu se uh, mișcă deloc ca urmare a acestor lucruri. Și apoi, uh, știți că există probleme legate de uh, supraevaluarea prețurilor unor active, de exemplu, uh, active imobiliare în anumite țări. Vă preocupă acest fenomen? Da, vă răspund cu da primei întrebări este vorba de ținta de inflație. Aceasta a fost, în, din, aceasta a fost dintotdeauna obiectivul nostru și nu am făcut decât să uh, clarificăm caracterul simetric al funcției noastre de, uh, de a reacționa și, dintr-un uh, punct de vedere, să depășim politica privind anunțarea calendaristică a ratelor de, de, de viitor, ci înspre uh, o abordare în care spunem că ratele de dobândă de referință vor rămâne la nivelul actual redus până când vom observa că inflația, rata inflației se apropie în mod robust de obiectivul pe care l-am stabilit pentru aceasta. A doua întrebare. Până acum nu asistăm la niciun conflict între numerar și aceste rate de dobândă negativă. Nu nu apare un asemenea conflict. Și introducerea acestui sistem cu categorii diferite, pentru care există rate uh, diferite, ar trebui să convingă uh, băncile că nu există o urgență uh, pentru a transmite clienților până la urmă aceste rate negative. Și al treilea punct, um, acest uh, mecanism de transmitere. Este adevărat că rata șomajului este la un nivel redus din punct de vedere istoric în toate țările. Și un alt uh, aspect pozitiv a situației actuale este că indexul dispersiei plus valorii în toate zonele euro și creșterea nominală a salariilor uh, din nou se află la un nivel istoric deja de o bună perioadă de timp. Și cu toate acestea, o creștere mai mare nominală nu se traduce într-o creștere a prețurilor. Și unul din motivele um, la care a reflectat Banca Centrală Europeană este că, de fapt, uh, firmele absorb această creștere a prețurilor în, mar- în marjele lor de profit. Tocmai de aceea este foarte important ca cererea să rămână la același uh, nivel. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în Statele Unite ale, ale Americii, vedeți că consumul, situația consumului este destul de bună pentru că și ocuparea piața muncii se află într-o situație foarte bună și dorim să ajungem la acea situație și în zona euro, unde, din păcate, am văzut că piața muncii uh, Uh, la nivel agregat uh, se află într-o situație mai bună, dar ritmul îmbunătățirii uh, s-a, s-a, încet, s-a încetinit și, de fapt, în anumite state lucrurile se înrăutățesc. Este o chestiune care îi conferim o mare atenție, pentru că un consum import, important al economiei este un, un element important al economiei este consumul. Mulțumesc, domnul Mavrides. Vă mulțumesc, doamnă președintă și domnule Draghi, cred că trebuie să vă puneți căștina. Ότι η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε... Consider că hotărârea cu care ați abordat criza economică și uh, financiară, dar uh, și, uh, și modul rezonabil prin care ați reușit să uh, salvați moneda euro sunt motivele pentru care veți uh, intra în uh, istorie. Și acestea sunt și uh, motivele pentru care ați uh, devenit ținta unor atacuri, pentru că astfel ați reușit să salvați și proiectul european. Acestea au fost cuvintele de laudă adresate dumneavoastră și acum trec la uh, reversul uh, medaliei. Uh, în anul 2014 uh, ar fi trebuit să fie definitivată Uniunea Bancară Europeană și în momentul respectiv mi-ați spus că politicienii trebuie să meargă înainte cu acest proiect și aștept din partea dumneavoastră, domnule Draghi, o declarație foarte uh, fermă vis-a-vis -vis de momentul în care Uniunea Bancară va deveni o realitate în Europa. Și dacă îmi permiteți, o altă întrebare. V-ați uh, referit deja la această chestiune care a fost uh, men- uh, menționată și de alți guvernatori centrali și anume faptul că această legătură între reducerea șomajului și creșterea salariilor a devenit una mai puțin pregnantă în ultima perioadă. Poate acest lucru se datorează slăbirii poziției de negociere pe care o au sindicatele ca urmare a acestei crize economice. Vă mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, cred că Banca Centrală Europeană, dar nu doar Banca Centrală Europeană, Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană, în urma unei inițiative din partea Consiliului European, au dat un imbold important creării Uniunii Bancare prin crearea mecanismului um, uh, unic de supraveghere. Dacă credeți că acest, uh, dacă vă gândiți, acest mecanism de supraveghere a sectorului bancar a fost instituit într-o perioadă scurtă de timp și uh, de la zero a ajuns să aibă mii de angajați într-o perioadă scurtă de timp lucrează împreună cu toate sistemele naționale de supraveghere a sectoarelor bancare, deci reprezintă o, o importantă contribuție adusă Uniunii Bancare. Însă, pentru a ajunge la o adevărată uniune bancară, trebuie să reducem opțiunile și discreția care revine în continuare autorităților naționale, ceea ce face ca sectorul bancar în continuare să aibă un caracter fărâmițat. Și aici competențele uh, țin în, în totalitate de uh, guvernele naționale. Deci multe lucruri depind de guvernele naționale dacă ne dorim definitivarea Uniunii Bancare. Însă Banca Centrală Europeană își aduce contribuția pentru bunătățirea mecanismului de supraveghere. Apoi, a doua întrebare s-a referit la relația între șomaj și inflație. În mod evident, această relație s-a schimbat în ultimii 15 ani din mai multe motive. Slăbirea așteptărilor legate de, de nivelul inflației, criza globalizării, uh, presiunile exercitate de fenomenul globalizării asupra nivelului prețurilor produselor în general, însă această relație cred că uh, există în continuare. Banca Centrală Europeană, uh, personalul Băncii Centrale Europeană este convins în continuare de validitatea așa numitei curbe, curbe linii Philips există dovezi uh, că această linie uh, Philips, uh, um, dovezi empirice, că ea e în continuare validă și că suntem, și suntem încrezători că nivelul inflației se va apropia la un moment dat de obiectivul nostru. Mulțumesc, Stefanie Ion Curtan. Mersi. Mulțumesc, domnul președinte, domnule Draghi, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut de-a lungul mandatului dumneavoastră. De curând ați spus că, mm, la nivel global, cetățenii europeni, europeni apreciază binefacerile integrării europene Uh, și că 80% din cetățenii europeni sunt pentru zona euro și pentru moneda euro, dar uh, există mai, foarte mult euroscepticism în ceea ce este structurile europene, începând cu mașinăria monetară pe care o reprezintă BCE uh, și pe care o reprezentați dumneavoastră și care pare, le pare cetățenilor foarte îndepărtată și foarte greu de înțeles. Uh, cum uh, putem să aducem uh, mai aproape opinia publică de deciziile BCE, cum pot să fie acestea mai ușor de înțeles pentru ei și cum putem să ne implicăm noi mai mult în Parlamentul European în acest demers pedagogic și încă un lucru uh, și să-mi răspundeți doar cu câteva cuvinte. A venit momentul bilanțului după 8 ani de, ca președinte. Cu ce vă mândriți cel mai mult și, cu, și care este lucrul de care vă declarați cel mai puțin satisfăcut? Eh, doar în câteva cuvinte să-mi răspundeți, vă rog. Uh, thank you. Now. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, o să vă răspund uh, prima întrebări mai întâi. Moneda euro cred că este cel mai puternic simbol al uh, integrării europene cu care uh, cetățenii europeni se întâlnesc în fiecare zi. În ultima perioadă, aleșii europeni au recunoscut pe bună dreptate că garantarea bunăstării pe termen lung este o provocare care nu putem să-i facem față decât împreună și că doar așa devenim mai puternici. Astăzi, economiile noastre, noastre sunt atât, atât de integrate, depășind așteptările din momentul în care a fost creat uh, uh, moneda euro. Uh, schimburile comerciale intraeuropene au crescut de la 13 în 13% în 1992 la 20% în acest moment și lanțurile valorice se regăsesc acum peste tot pentru și observăm acest lucru în momentul în care o țară intră în uh, recesie economică, acest lucru afectează imediat multe alte țări europene. În al doilea rând, dacă mm, examinăm aceste două decenii, vedem de existență, vedem că moneda euro a dus o uh, stabilitate a prețurilor și cred că, în general, cetățenii văd și percep acest lucru și um, ce ați spus uh, din punctul de vedere al comunicării, cred că are două dimensiuni. În primul rând, comunicarea Băncii Centrale uh, băncii centrale europene în state depinde foarte mult de comunicarea băncilor centrale naționale respective și dacă uh, uh, politica de comunicare BC este sprijinită de uh, băncile centrale naționale, lucrurile funcționează bine și opinia publică răspunde în mod pozitiv. În al doilea rând, cred că în general nu ar trebui să ne adresăm doar piețelor și bancherilor, și ar trebui să învățăm limba, să folosim uh, limba folosită de oamenii de rând. Sunt de acord, dar cred că ar trebui să fim și precauți din acest punct de vedere. Este foarte important ca limba uh, folosită să poată să facă distințiile, distinția necesară între bancheri centrali și politicieni pentru că este foarte ușor ca, recurgând la uh, o limbă uh, comună, să intrăm um, pe un teren care nu mai ține de competențele bancherilor centrali și care ține de uh, lumea politică, ceea ce nu ar face decât să fie în detrimentul independenței băncilor centrale. Deci sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, doar cu uh, un grad necesar de precauție. Mulțumesc, doamna Eniko Ghiori, din partea PP. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, cred că, domnule președinte, uh, măsurile luate de dumneavoastră au fost apreciate nu doar de uh, statele care au moneda euro, dar și de cele care nu au moneda euro. Poate vă aduceți aminte că țara din care provin eu a fost prima care a fost salvată. Nu a fost un lucru foarte plăcut, dar um, după aceea țara mea uh, a avut uh, ritmuri de creștere economică care rămân în continuare la un nivel uh, înalt. Și cred că învățămintele trase în urma măsurilor luate de dumneavoastră și reformele structurale sunt, uh, sunt importante. Am și avea o întrebare privind to- tocmai aceste state care nu au încă moneda euro. Am decis să o luăm pe această cale de convergență și astfel încât în momentul în care devenim mai puternici să putem adera la zona euro. Și cred că am tras învățăminte bune de pe urma crizei. Deci care considerați că este situația actuală și care este părerea vis-a-vis -vis de condițiile stabilite pentru a adera la moneda euro, pentru că uh, am văzut că au fost impuse noi condiții pentru a face parte din Uniunea Europeană și nu mi se pare că este o atitudine uh, onestă prezentarea unor noi și noi condiții pentru a adopta moneda euro. Adoptarea monedei euro uh, se poate face în două etape. Prima este să faci parte din ERM2, mecanismul ratei de schimb 2 și apoi trebuie înțeles uh, faptul că nu mai este vorba de pur și simplu de adoptarea unei noi monede, ci de a face parte dintr-o uniune bancară. Uh, tocmai de aceea Um, și din acest punct de vedere, ca urmare a schimbării cadrului în ultima perioadă, Banca Centrală Europeană are un rol mai important pentru al doilea element, Uniunea Bancară. În momentul în care o țară cere să facă parte dintr-un acord de uh, Uh, cooperare consolidată. Pentru a face acest lucru, Banca Centrală Europeană, mecanismul unic de supraveghere, de fapt, trebuie să examineze situația sectorului bancar. Dacă această uh, evaluare identifică anumite puncte vulnerabile, atunci uh, țării se cere să adopte anumite măsuri după care începe, demarează procesul de cooperare consolidată și se continuă întregul uh, proces, pentru că aceasta este ideea. Pentru că dacă uh, sectorul uh, un sector bancar este fragil, este vulnerabil, nu ar fi desfătuit să fie adoptată Uniune Bancară. Pedro Silva Pereira din partea EFIDER, acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi. Draghi, la fel ca ceilalți colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut, respectându-vă limitele mandatului pentru a salva moneda euro. A fost un lucru important nu doar pentru că ați dat dovadă de înțelepciunea necesară în acest sens, dar și pentru că ați fost uh, hotărât și ați făcut față uh, rezistenței manifestate în interiorul și în exteriorul Consiliului de Guvernatori. Salut din nou măsurile expansive monetare pe care le-ați anunțat. Vedem că din nou se manifestă rezistență față de aceste măsuri și aș dori să vă întreb um, ce părere aveți față de declarațiile publice făcute de anumiți membri ai Consiliului de Guvernatori împotriva deciziei luate de tocmai de Consiliul de Guvernatori și mă întreb dacă nu ar fi uh, nevoie de un grad mai mare de solidaritate în sânul Uh, Consiliului de Guvernator vis-a-vis de deciziile monetare luate. Al, a doua întrebare se referă la politica fiscală. Ați, um, mesajul dumneavoastră în sensul unei uh, politici fiscale mai agresive este foarte important. Cum cereți asemenea măsuri fiscale din partea statelor care dispun de acest uh, spațiu fiscal? Însă, se pare că acest mesaj nu, nu mai este adresat doar Germaniei și țărilor de jos, așa cum se întâmpla înainte. Sunteți de acord cu ideea că acum uh, mai multe state se află în această situație de a-și permite o politică fiscală mai agresivă, mai multe state din uh, zona euro. Vă mulțumesc, dar uh, o să vă răspund primei întrebări. Dezacord uh, uh, când vine vorba de deciziile monetare, nu este un lucru care este ieșit din comun. A existat, asem, au existat asemenea dezacorduri și cu ocazia ultim, ultimelor decizii luate de Banca Centrală Americană și um, Uneori aceste divergențe de opinii sunt uh, făcute și publice. Eu, în uh, experiența pe care am avut-o calitatea de guvernator al Băncii Centrale din Italia și cred că același lucru este valabil și în cazul lui uh, predecesorului meu de la Banca Centrală Europeană. Nu mi-amintesc vreo ocazie în care să mă fi pronunțat în dezacord față de deciziile Băncii Centrale Europeană modul în care, forma în care este făcută publică această divergență de opinii sunt importante, mai ales în uh, uh, situația în care avem o uniune monetară din care fac parte mai multe țări și comunicarea respectivă uh, trebuie să nu submineze eficiența deciziilor consiliilor guvernatorilor. Cred că o să mă limitez la acest comentariu. Al doilea comentariu dumneavoastră s-a referit la politica fiscală. Totul depinde de Comisia Europeană. Normele fiscale urmează să fie revi- uh, revizuite de Eurogrup și Comisia Europeană va avea ocazia să se pronunțe. Nu aș dori să identific eu acum care sunt statele uh, care dispun de acest spațiu fiscal. Valoarea noastră se bazează pe um, normele fiscale existente, de modul în care este interpretat în acest moment pactul fiscal. Tocmai de aceea am precizat că statele care au un grad mare de îndatorare trebuie să fie prudente și statele care dispun de spațiu fiscal respectiv să uh, treacă la măsuri um, urgente. După cum am spus, acest cadru fiscal este în uh, revizuire și suntem încrezători că normele revizuite vor fi eficiente și rezonabile în același timp. Mulțumesc, care cuvântul Stazis Iachelunas din partea verzilor. I'm from a... Mulțumesc că eu vin dintr-o țară mică din Lituania și pe noi ne-a afectat foarte tare criza, PIB-ul a scăzut cu 23%, și ne, am căutat să înțeleg cauzele. Vă mulțumesc pentru prezența noastră foarte profesionistă în fața noastră. Vreau să vă vorbesc despre unele concluzii ale lui Claudio Borio și Ana Zabai de la Banca plăți internaționale. Raportul de plăți și costuri se va înrăutăți în timp. Se, e vorba despre politicile monetare neconvenționale. Asta este titlul uh, lucrării. Uh, iar a doua concluzie este că măsurile neconvenționale trebuie considerate excepționale și trebuie folosite doar în uh, ocazii speciale. Ați vorbit despre efectele negative care ar putea să afecteze situația, fiindcă uh, s-ar putea face economii cons- conservatoare și uh, Ehm, s-ar putea să facă mai multe economii oamenii decât să cheltuiască. Ați vorbit despre efectele fiscale ale distribuției eh, lichidităților, a banilor. Aici intrăm eh, pe terenul politic și fiscal și asta ar putea să fie un efect negativ. Ce părere aveți dumneavoastră și în ceea ce privește ehm, terminarea acestor politici neconvenționale se poate face acest lucru, dat fiind că um, există un echilibru foarte șubred a acestor rate negative a prețurilor activelor, precum și așteptărilor care au fost create în mediul de afaceri și în rândul opiniei publice. Vă mulțumesc! În primul rând, nu există dovezi că economiile cresc în momentul în care avem rate negative. Per total, nu asistăm la un astfel de fenomen. Sau nu există dovezi că băncile ar, uh, și-ar uh, reduce creditarea ca urmare a ratelor negative la facilitatea de depozit. Ceea ce înseamnă că nu suntem la o rată de inversare când se întâmplă acest lucru. Iar, iar uh, apoi când se, va, se vor termina aceste măsuri, când economia se va îmbunătăți astfel încât să se pot, să poată termina aceste măsuri fără să se ducă la contracția economiei. Iar dacă revenim la finalul 2017, la începutul 2018, atunci perspectiva de creștere pe termen mediu ar fi uh, ne-ar fi permis să ne închipuim că ne putem îndrepta către, o te- către un final a acestor politici monetare, astfel încât am fi putut să luăm niște măsuri moderate în direcția opusă, fără să asistăm la o um, um, contracție a condițiilor de finanțare. Pentru că uh, acestea merg mână în mână cu o bunătățire a economiei. Mă amintiți de un discurs din iunie 2017 care mergea exact în această direcție. Dar acum nu ne mai aflăm în aceeași poziție. Așa cum am spus la început, asistăm la o perspectivă de creștere care se înrăutățește treptat uh, și în continuu și ne întoarcem la politicile fiscale. Dacă politica fiscală uh, intervine ca celălalt uh, element al uh, uh, politicii monetare, atunci politica monetară va avea o treabă mai ușoară, dar între timp politica monetară va funcționa în continuare și vom monitoriza în continuare efectele sale secundare. Mulțumesc! Mulțumesc! Gunnar Beck are cuvântul. Thank you, Mrs. Chairman. Um, I think my predecessor... Mulțumesc, Doamnă președinte, antevorbitorii mei au uh, vorbit uh, două minute sau puțin mai mult și sper să-mi permiteți și mie să am uh, același timp alocat. Am aici o căpșună. Pictorul Hieronymus Bosch spunea că căpșuna este simbolul plăcerii trecătoare și trupești. Și relaxarea cantitativă ar putea spune unii că este la fel. Dacă îmi permiteți, Aș vrea să continu în germană. Herr Präsident, guten Tag. Bună ziua, domnule președinte. În calitate de președinte al Băncii Centrale Europene, din anul 2011 ați tipărit mai mulți bani și ați încălcat mai multe legi decât oricine înaintea dumneavoastră. Chiar și uh, Christine Lagarde a recunoscut uh, faptul că ați încălcat legile în fața acestei uh, comisii parlamentare. Cu toate acestea, creșterea economică în, în uh, Uniunea Europeană a fost mai lentă decât în uh, Japonia și creșterea economică din zona euro a fost mai lentă decât cea din uh, restul statelor care fac parte din Uniunea Europeană. Și consecințele politicii noastre nu putem să le înțelegem astăzi cu ocazia ultimei uh, conferințe de presă, ați respins orice responsabilitate față de situația mizerabilă a zonei euro. V-ați referit la motive cum ar fi situația internațională, Brexitul și așa mai departe. Și tocmai de aceea, pentru că nimic nu a, nu a funcționat până acum, ați prescris o doză dublă a aceluiași medicament uh, prescris uh, până acum. Um, Compatriotul dumneavoastră, Nicola Machiavelli, spunea că uh, succesul sau uh, eșec, eșecul depind de cât de priceput este cineva, în proporție de 50% și de 50% de uh, noroc. Nu vă întreb, nu vă faceți uh, situația prea ușoară în momentul în care uh, dați vina cu totul pe soartă, pe zeița, fortuna pentru situația dificilă în care se află zona euro, pentru că situația internațională îi afectează pe toți în același mod acum. No, no, we are not blaming fortune. Nu, nu dăm vina pe fortuna. Și stați liniștit. Vreau să vă spun uh, din capul locului că doamna Lagarde nu consideră politicile monetare ale BCE ca o încălcare a tratatului. Măsurile convenționale și neconvenționale pe care le-a luat uh, BCE-ul uh, au, au fost făcute în, în conformitate cu obiectivul său principal, așa cum am spus de mai multe ori și astăzi trebuia să folosim, a trebuit să folosim aceste măsuri neconvenționale pentru Uh, pentru că exista o inflație uh, redusă și uh, politicile BCE se apropiau de pragul de jos. Era vorba de achiziționarea obligațiunilor străine pe piețe secundare și acestea au funcționat, așa cum v-am spus mai devreme. Ne-au ajutat să ducem la convergența inflației noastre cu inflația pe termen mediu. Uh, iar aceste instrumente au respectat uh, limitele mandatului nostru. Acest lucru a fost confirmat de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Două decizii, în primul rând, uh, prima privind uh, tranzacțiile monetare și programul de achiziții publice, iar curtea a afirmat că aceste măsuri au fost proporționale și anume că au fost măsurile care trebuiau să fie uh, adoptate în acele circunstanțe în conformitate cu obiectivele specifice ale politicii monetare, ceea ce confirm, confirmă faptul că BCE-ul și-a folosit instrumentele de politică monetară potrivite pentru a atinge obiectivele legitime într-o măsură proporțională cu nevoia de a corecta um, inflația și probleme de inflație și a um, asigura stabilitatea prețurilor. Și achiziționarea de uh, obligațiuni străine com, de stat com, sunt în conformitate cu articolul uh, din tratat, articolul 123. Și cred că v-am uh, răspuns cu asta la întrebări. Mulțumesc. Eugen Iurțica. Aveți cuvântul. Cred că eu sunt. Îmi cer scuze dacă v-am stâlcit numele, spune doamna președinte. Și eu vă urez toate cele bune pe viitor, domnule Draghi. Și am două întrebări scurte. În primul rând, bilanțul um, BCE s-a dublat în 10 uh, ani la aproape 5 trilioane de euro, deci 40, peste 40% din uh, PIB-ul zonei euro. Întrebarea mea este dacă o astfel de creștere uriașă nu reprezintă un risc și, în al doilea rând, de ce a respins BCE-ul ideea de a da curții de conturi europene unele informații necesare pentru a evalua supravegherea celor mai mari bănci europene mi se pare că asta a dus um, la știrbirea credibilității pe alocuri, a credibilității BCE-ului. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, sunt de acord cu dumneavoastră, dat fiind uh, dimensiunea uh, bugetului, monitorizăm, bineînțeles, toate riscurile posibile uh, pe care le-ar aduce schimba, schimbarea ratei dobânzilor sau schimbările din economie pe care le-ar aduce bilanțul BC. Dar în ceea ce privește riscul uh, ratei dobânzii, bugetul uh, BCE nu este expus direct fluctuațiilor pieței și a ratelor dobânzii, pentru că uh, nu, fiindcă este, este valorificat în funcție de costurile de amortizare uh, și vreau să adaug că sunt uh, multe prevederi uh, pe care le-am creat de-a lungul ratel, anilor în ceea ce privește uh, riscul ratei de schimb și, mă rog, multe, nu mi-am acum câte sunt exact. Și în ceea ce privește riscul de credit și riscul de piață, vreau să vă mai adaug, să mai adaug un lucru că atunci când trecem la garanții care care intră și ele în uh, bilanțul BCE, există criterii de eligibilitate, chiar dacă regulile privind garanțiile au fost extinse în timpul crizei, există criterii de eligibilitate care asigură uh, o înaltă calitate a garanțiilor și există și aceste reduceri, aceste hercaturi uh, care au același scop. Deci, din acest punct de vedere, riscul ar trebui să fie uh, monitorizat. Bineînțeles, de asta avem și o, un, o unitate care se ocupă cu gestionarea riscului la BCE, dar uh, și, uh, și există deja multe mecanisme de protecție care funcționează. În ceea ce privește Curtea de Conturi European, uh, cred că avem un memorandum de înțelegere la ora actuală care a normalizat relațiile între BCE la, la nivel monetar și ca parte din SSM deci unele dintre aceste probleme au fost depășite, dar principala problemă, este, principalul aspect acum reprezintă dacă care a fost vizat de acest memorandum de înțelegere. Deci principalul aspect îl reprezenta dacă Curtea de Conturi, dacă acest audit ar putea să să judece doar și chestiunile de, de gestionare, dar și eficiența politicilor uh, derulate. încheiat. Mulțumesc. Mulțumesc. Eva Meidel de la PP. President, glad to have you with us. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că sunteți alături de noi. Am uh, câteva întrebări scurte. Vreau să mă alătur colegilor mei spun, spunând că BCE-ul uh, a devenit o instituție mai puternică după criză. Uh, dar uh, aș vrea ca abc ul să preîntâmpine crize mai degrabă decât să le gestioneze și cred că cele mai recente, unele dintre cele mai recente politici aplicate au acest scop, dar este clar că politicile privind uh, politicile de rata dobânzii și-au atins limita și uh, și există îndoieli în ceea ce privește capacitatea băncilor centrale de a influența inflația. Uh, în acest context, faptul că ați ajuns dumneavoastră la finalul unui mandat extrem de succes, vreau să vă întreb ce competențe suplimentare considerați că sunt necesare pentru BCE pentru a putea să controleze mai bine valoarea euro și pentru a garanta stabilitatea prețurilor sau ce competențe ați fi dorit să fie avut BCE-ul în timpul uh, mandatului dumneavoastră. Nu cred că s-a referit uh, nimeni la Brexit. S-ar putea să avem un Brexit fără acord și cred că nu e clar modul în care legislația europeană sau politica bancară și monetară se vor aplica în Marea Britanie. S-ar putea să existe diferențe în ceea ce privește aplicarea prevederilor prudențiale. În acest sens, deci vreau să vă întreb dacă BCE-ul a luat măsuri pentru a se asigura că uh, va fi asigurată stabilitatea financiară a zonei euro, dacă se va întâmpla acest scenariu în următoarele săptămâni și în cele din urmă Uniunea Bancară ați vorbit puțin de acest lucru, de acest subiect, dar dacă uh, Uh, poate mai aveți, vreți să mai spuneți mai multe, uh, niște cuvinte de îndrumare pentru liderii europeni în ceea ce privește finalizarea eficientă a Uniunii Bancare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ce, ce m-ați întrebat dumneavoastră în legătură cu Brexit nu am înțeles și stabilitatea financiară. Care era întrebarea, de fapt? Cum se pregătește BC-ul pentru un uh, Brexit fără acord? Mulțumesc! În primul rând, dați-mi voie să spun că sunt de acord uh, cu dumneavoastră în ceea ce privește natura măsurilor noastre recente cu caracter de preîntâmpinare. Noi reacționăm la o scădere a perspectivelor pe termen mediu, nu la uh, ceva ce s-a întâmplat uh, deja și situația relativ uh, bună la nivel economic este cea care ne dă încredere că inflația va converge dacă luăm măsuri acum. Și uh, m-ați întrebat uh, care, ce competențe ar fi, ar fi putut să aibă BCE-ul sau să... Ne uităm la competențele actuale, acestea nu sunt diferite de a altor uh, bănci centrale din jurisdicții mari, iar aici BCE-ul și-a schimbat uh, radical instrumentarul și uh, modul în care reacționează la situațiile de contingență, respectându-și, bineînțeles, mandatul și um, cu obiectivul de a asigura stabilitatea prețurilor. Dacă aceste politici sunt uh, eficace sau nu, am spus asta uh, și mai devreme, este vorba despre uh, răspunsul cumulativ al inflației și uh, creșterii din ultimii ani, ne arată acest lucru. Dar dacă sunt eficace sau nu, este o întrebare generală care uh, ar trebui să fie pusă tuturor băncilor centrale din lume. Acum uh, suntem într-o lume a lichidităților abundente peste tot uh, cu politici monetare expansioniste uh, la nivelul tuturor băncilor centrale și dacă ne uităm la argumentele din politica aprinsă la nivelul politicilor și deciziilor luate, să am putea crede că noi luăm niște măsuri excepționale aici, dar nu. Asta se întâmplă cam peste tot în restul lumii. Întrebarea dacă aceste, această politică monetară a ajuns la capătul drumului este una de ordin general. Noi credem că este în continuare eficientă, dar așa cum am spus, efectele negative uh, cresc și ele exponențial odată cu eficacitatea sa. Iată de ce a venit vremea ca politica fiscală să intre și ea în joc și să se alăture politicii monetare. Acest lucru s-a întâmplat și în alte jurisdicții și puteți uh, constata care este diferența la nivelul rezultatelor în ceea ce privește inflația, cât și creșterea economică. Iar factorii uh, globali care reduc inflația și perspective de inflație uh, acționează peste tot iar uh, cifrele uh, inflației și perspectivele inflației care sunt uh, în scădere vin de la un nivel mai înalt decât în zona euro. Acum, în ceea ce privește Brexitul, BCE-ul și Banca Angliei de trei ani de zile cooperează încercând să se refere la toate situațiile de contingență și Brexitul fără acord de prins o astfel de posibilitate uh, Iar uh, comisia trebuie să pronunțe o echivalare temporară și acțiunile de atenuare ale sectorului privat joacă și ele un rol foarte important și au fost uh, foarte eficiente. Am avut relații foarte strânse cu sectorul privat pentru a încerca să um, le urmărim acțiunile și să le urmăm acțiunile. Acum, sectorul, uh, dacă sectorul privat ține cont de uh, dacă sectorul bancar ține cont de acest risc întru totul, nu se știe uh, dacă se ține cont de acest risc la nivelul prețurilor, dacă se spune acum că este subestimat acest risc, însă eu nu am dovezi directe în acest sens, însă așa, așa mi se spune. Vă mulțumesc. Billy Kelleher de la Renew Europe. Mulțumesc. Um, am uh, două întrebări pentru dumneavoastră, domnule Draghi. Sunteți foarte cunoscut și în Irlanda și ă, dacă lumea știe cine este președintele Băncii Centrale Europene, înseamnă că sunt probleme în țară și asta din cauza politicilor ă, guvernului. Ă, vreau să vă întreb câteva lucruri în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere și faptul că 60% din PIB și 3% din, și e vorba de 3% din deficitul bugetar. Cum putem uh, face ca guvernele să aibă o atitudine anticiclică în ceea ce privește cheltuielile, dat fiindcă există atât de multe mm, uh, lucruri care le constrâng prin acest pact. Sta, uh, statele nu pot să cheltuiască bani decât atunci când iau și când au nevoie să, uh, uh să facă cheltuieli, nu au bani. Deci cum putem să stimulăm guvernele? Mm, statelor membre. Mă gândesc la Germania, cea mai mare economie din zona euro. De ce ar, de ce ar uh, începe să uh, aibă măsuri expansioniste și să, să face mai mulți bani în economie, uh, crescând prețul exporturilor? Uh, deci de ce ar face acest lucru și cum ar putea să evite capcanele pactului de stabilitate și creștere? Apoi, în ceea ce privește Uniunea Bancară și mecanismul unic de supraveghere, s-a spus acum ceva timp că s-ar putea să restricționeze practicile de creditare către firmele mici și către IMM-uri. Ați, ați avut un discurs în Dublin în care ați spus că băncile irlandeze Uh, opera într-un fel de monopol. Această economie mai lentă în, Uniunea, în zona euro se datorează lipsei de creditare pentru IMM-uri din cauza restricțiilor care au fost instituite, da, pe, pe bună dreptate, de către mecanismul unic de supraveghere. Și acum oare ne confruntăm cu o situație ca în Irlanda, unde uh, se rezolvă probleme de profit și de bilanț prin uh, Uh, um, rate ale dobânzii excesive și nu prin creditarea uh, IMM-urilor? Mulțumesc! În ceea ce privește regulile fiscale, așa cum am spus mai devreme, um, experiența noastră a fost că regulile au limitat uh, creșterea deficitului și în acest sens sunt binevenite, dar nu sunt eficiente acum. Iar uh, revizuirea acestor reguli ar trebui să răspundă aceste întrebări pe care ați adresat-o dumneavoastră. Am toată încrederea că Comisia și, bineînțeles, uh, BCE-ul uh, va face acest lucru. Când vorbim despre cheltuieli, totuși trebuie să avem grijă și să vedem despre ce cheltuieli vorbim. Este limpede, chiar și în țări care au uh, spațiu fiscal la dispoziție, este limpede faptul că cheltuielile întreprinse ar trebui să fie cheltuieli care să sporească potențialul de creștere, și anume productivitatea. Adică trebuie să se uh, cheltuiască banii pe uh, tehnologizare, digitalizare, uh, TIC, uh, învățământ, uh, toate aceste lucruri care cresc potențialul pe termen lung al unei țări, iar aceasta ar uh, ține cont și de obiecțiile dumneavoastră, și anume că exporturile trebuie să fie mai competitive, fiindcă va exista un progres tehnologic. Și asta este valabil pentru toate țările. Um, trebuie revizuite bugetele într-un uh, mod care să permită creșterea economică. Acest lucru este esențial. Și a doua îngrijorare de, care s-a exprimat uh, de mai multe ori este că uh, crearea, finalizarea Uniunii Bancare ar putea să aducă cu sine o reducere a creditelor um, acces, uh, accesibile IMM-urilor, însă uh, noi nu avem dovezi în acest sens. În primul rând avem uh, dovezi că um, creșterea creditării este bine mersi în continuare și atât pentru firme cât și pentru gospodării, dar Uh, ce firme primesc acești bani uh, depinde în funcție de țara despre care vorbim. Și dovezile pe care le avem la ora actuală ne arată că nu există o contracție a creditelor uh, către IMM-uri. Ci, din potrivă, dacă îmi amintesc eu bine, spreadurile de creditare între IMM-uri și corporațiile mari s-a um, îngustat în, ultimii, în perioada recentă. Dar dacă Uniunea Bancară înseamnă, va aduce cu sine o dimensiune mai largă, fuziuni transfrontaliere, atunci este limpede și acest lucru este foarte important, și anume că această dimensiune sporită cu economiile de scală și, uh, uh, și toate aspectele pozitive nu aduc neapărat cu sine și aspecte negative, și anume că sunt lăsați de izbeliște clienții mai mici. Și asta este foarte important mai există un sector uh, unde lucrurile s-au diferit. Este vorba de aplicarea um, exigențelor de la Basel 3 care solicită um, taxe de capital, uh, rezerve de capital uh, pentru anumite tipuri de creditare care au un risc mai ridicat la nivel istoric, dar asta, dar, dar asta este elementul care ar putea duce la o scădere, nu neapărat uniunea bancară. Pierre Domnul Pier Nicola Piedicini are cuvânt acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule președinte Draghi, pentru faptul că vă aflați astăzi aici. În primul rând, s-a vorbit aici de mai multe ori despre reformele structurale din statele membre. Să nu a vorbit deloc despre reforme structurale la nivel european. Dumneavoastră ați spus că e o chestiune ce ține de politicieni și vă dau dreptate, însă noi politicienii care luăm decizii, avem nevoie de um, avizul tehnic și um, uh, profesionist pe care dumneavoastră ne puteți da. Vorbim mult despre temele acasă, despre țările care nu-și fac temele. Am auzit despre asta și astăzi. Și dacă vă ne referim la țările cu datorie publică mare, mai ales Italia, domnul Garicano tocmai de asta vorbea. Poate că nu toată lumea știe că din 1992 încoace în Italia impozitele pe care le plătesc uh, italienii depășesc cheltuielile publice, de diferența e de 30 de miliarde anual. Deci noi ne facem temele. Însă, avem un bilanț negativ deoarece plătim o mare rată a dobânzii pentru datoria publică. Deci noi avem un surplus bugetar primar. Deci până acum Italia a, primi, a plătit uh, dobân, uh, interes, uh, mă scuzați, o rată a dobânzilor dublă. Deci cine gândiți-vă, cumpărați o mașină cu 10.000 de euro, dar dobânda vă costă încă 20.000 de euro. E o mare nedreptate și trebuie să se țină cont și de asta trebuie să facem distinția între speculă și, un, și o rata dobânzii corectă și nu putem lăsa piețele să decidă în mod liber care sunt uh, ratele dobânzilor pe care le vor primi de la statele membre atunci când cumpără obligațiuni de stat. Deci ce sugestii aveți? BCE-ul ar trebui să aibă un rol de a interveni pe piața primară pentru a stabili o anumită rată a dobânzilor la obligațiunilor de stat care să fie sub nivelul inflației un nivel inflaționist uh, superior, astfel ar permite ca datoriile să fie plătite în mod automat și fără să avem niște reforme care să ne distrugă piața. Și astfel am fi și noi în aceeași situație ca Germania și ca restul Europei. Vă voi spune câteva cuvinte în italiană. Tratatul, uh, mandatul BCE și tratatele europene nu prevăd acest lucru. BCE-ul are ca obiectiv uh, stabilitatea prețurilor și nu finanțarea datorilor publice din țările membre. De deci, ceea ce spuneam eu, că acest lucru nu e prevăzut, plata ratei dobânzilor pentru țările membre. printre obiectivele BC-ului nu intră plătirea acestor costuri ale datoriei. Deci noi avem ca obiectiv stabilitatea prețurilor. Modificați tratatul și obțineți ce vreți. Thank you. Thank you. Uh... Vă mulțumesc. De la S&D, domnul Erlohoma. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să mă alătur celor care v-au felicitat pentru ceea ce ați reușit să faceți. Și vă pot spune că în ceea ce privește țările nordice și mai ales Finlanda, suntem cu toții convinși că ați făcut uh, foarte multe pentru a salva zona euro. Aș uh, dori acum să abordez două lucruri care au legătură cu ce menționați dumneavoastră anterior. În primul rând, inflația. Și după aceea, regulile din pactul de creștere și stabilitate. Acum, referitor la inflație. Aș vrea să știu dacă putem trăi ca în trecut, practic, când inflația reprezintă principala problemă. Însă mă gândesc că acum cu globalizarea am ajuns să trăim într-o nouă eră. Deci riscul de inflație e mult mai scăzut decât în trecut. Poate că acum riscul uh, cel mai mare este mm, șomajul, o pierdere a locurilor de muncă. Un alt lucru, acum referitor la regulile din pactul de creștere și stabilitate. Eu m-am bucurat să vă aud uh, spunând că trebuie revizuit aceste reguli și să revenim poate la niște politici anticiclice. Însă, uh, după cum știți foarte bine, aceste reguli au fost stabilite pentru a evita o îndatorare excesivă. Însă acum, ce se întâmplă și cu economiile excedentare? În regulă nu se spune nimic despre folosirea surplusului bugetar. Ar trebui să avem poate niște reguli și legătură cu acest lucru. În cazul țărilor cu o economie care merge bine, poate că ar trebui să le spunem că trebuie să își asume o parte din responsabilitatea pentru bunăstarea tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Um, I think, I think that the answer to your question Crearea unei capacități fiscale centralizate e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Un instrument fiscal care poate fi folosit pentru a stabiliza ciclul economic pe, în întreaga zonă euro, în diferitele țări membre. Am spus înainte, pentru că acest instrument uh, fiscal să fie eficient, trebuie să aibă dimensiunea adecvată, volum adecvat și să poată fi acționat în mod automat. Însă un astfel de instrument fiscal trebuie să fie sprijinit de toate statele membre. Și probabil uh, la asta vă refereați și dumneavoastră, spre asta băteați. aici intră în joc solidaritatea pentru țările dumneavoastră, însă, bineînțeles, pe de altă parte, există și responsabilitatea fiecărui stat membru individual și de aceea e greu să se ajungă la un acord cu privire la crearea acestei capacități fiscale. Deci, din punct de vedere rațional, e logic să facem așa ceva, însă, în același timp, trebuie depășită lipsa de încredere care uh, poate exista între diferitele țări cu privire la responsabilitățile pe care le au uh, legătură cu Uh, politicile bugetare proprii. Vă mulțumesc! Dat fiind că ne-am depășit cu mult timpul, nu mai avem posibilitatea de a avea intervenții spontane, îmi pare foarte rău pentru asta, dar chiar trebuie să trecem acum la următorul punct, mulțumindu-i domnului Draghi pentru dialogul monetar și vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, audierea publică într-un alt context. Acum îi urez domnului Draghi bun venit în calitate de președinte a Comitetului pentru Risc Sistemic, organismul care, este, um, care se ocupă de supravegherea macroprudențială în Uniunea Europeană. Încă o dată, deci vă urăm bun venit. Avem aceleași reguli, de fapt, de data asta cred că vom avea 4 minute, deci pentru întrebare și răspuns. Nu mai avem așa de mult timp la dispoziție. Deci, domnule Draghi, vă mulțumesc. Stimați membri ai Comisiei eh, pentru Afaceri Economice și Monetare, domnilor și domnilor, e o plăcere să mă adresez eh, acestei comisii pentru a doua oară anul acesta. Este ultima dată când vin în fața Parlamentului European în calitate de președinte al uh, Comitetului pentru Risc Sistemic. Um, și este și prima oară când vin în cel de-al noilea mandat al Parlamentului. Ultima dată am vorbit um, în calitate, când am vorbit în calitate de președinte al comitetului, am discutat despre ce s-a făcut în domeniul politicilor macroprudențiale și ce provocări avem. Astfel, aș vrea să mă refer la sectorul imobiliar, pe care l-am analizat ca parte a eforturilor de monitorizare din statele membre. După cum spus de mai multe ori, evoluția din sectorul imobiliar are implicații pentru stabilitatea financiară și economia reală. Trebuie să ne asigurăm că acest comitet, că comisia dumneavoastră este conștientă de mm, evaluarea comitetului. Comitetul a fost stabilit pentru a monitoriza riscurile la adresa stabilității financiare și pentru a veni cu niște mm, soluții de politici adecvate, pentru a exercita o presiune între omoloși și pentru a combate mm, o atitudine părtinitoare care vine din lipsa de acțiune. Uh, noi emitem uh, avertismente și de asemenea arătăm ce vulnerabilități și tendințe există care ar putea duce la tulburarea stabilității financiare. Și de asemenea noi uh, emitem recomandări nu doar, uh, evalu- nu doar semnalăm care sunt riscurile și spunem ce acțiuni de remediere pot fi luate. Deci, pe baza analizelor a sectorului imobiliar, publicăm 5 uh, avertismente și 6 recomandări ce țin la vulnerabilitățile pe termen mediu din acest sector. Metodologia și analizele care s-au folosit sunt documentate în detalii în trei rapoarte care sunt anexate avem niște recomandări specifice fiecărui stat și oglindesc uh, disponibilitatea instrumentelor în țările individuale, aplicarea lor și diferitele configurații ale acestor vulnerabilități. Vulnerabilități identificate pot ține de îndatorarea gospodăriilor, de creșterea împrumuturilor, de prețul și evoluția prețurilor la, în sectorul imobiliar instrumentele macroprudențiale care sunt uh, disponibile și care pot, și dacă sunt uh, aplicate corect, pot atenua aceste vulnerabilități. Și analiza arată că în unele țări autoritățile nu pot acționa deoarece nu au un instrument mai general, în timp ce alte țări ar face mai bine să folosească în mod activ instrumentele active. Aș vrea acum să închei spunând că aceasta fiind ultima mea apariție aici, uh, comitetul a publicat acest raport anual care descrie evaluarea de risc și contribuțiile la cadrul de politici macropolițiale în perioada 1 aprilie 2018-31 martie 2019. Aș vrea de asemenea să subliniez activitatea în curs a comitetului la nivel tehnic, care va fi discutată de, comitet, de Consiliul General. Peste trei zile vom avea un schimb de opinii în legătură cu utilizarea marjelor macroprudențiale și a haircut-urilor, o parte importantă a strategiilor noastre care extinde instrumentarul nostru macroprudențial. De asemenea, vom vedea cum putem asigura un schimb rapid de informații între uh, Um, supraveghetorii gazdă pentru a permite o perspectivă macroprudențială cu privire la activitatea filialelor. Comitetul nostru, de asemenea, va evalua implicațiile pe care domeniul cibernetic le, pot avea, um, le poate aduce la adresa stabilității financiare. Vom vorbi și despre structura în schimbare a sistemului financiar, despre rolul uh, testelor de rezistență și despre experiența câștigată până acum cu politicile macroprudențiale. Aceste trei subiecte vor fi analizate la cea de-a patra uh, conferință anuală care va începe joi și, de asemenea, țin să vă invit și pe dumneavoastră uh, la Frankfurt cu ocazia acestei conferințe. Acum vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Domnul Gheorghe Schirțos de la PPE este primul care va interveni. Domnule președinte Draghi, și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați consolidat moneda euro, ați ajutat zona euro, vă mulțumesc și pentru sprijinul acordat economiei elene. Am câteva întrebări în legătură cu riscurile sistemice din Grecia și cu noile condiții suntem o perioadă cu dobânzi scăzute, chiar și pentru țări cu uh, datorii mari, precum Grecia. Cred că trebuie să modificăm Uh, ratele ridicate în la dobânzi și să venim cu niște rate mai scăzute pentru ca datoria și plătirea datoriilor să fie mai ieftină, să zicem așa, și pentru a putea avea în sfârșit un uh, surplus bugetar primar. Nu credeți? Acum, creditele neperformante de la băncile elene sunt la un nivel uh, foarte ridicat în zona euro. Aș vrea să știu dacă reprezintă o amenințare reală la adresa economiei elene. Ce risc credeți că există asupra sistemului bancar din Grecia? Și în al treilea rând, relaxarea cantitativă. Aceasta îi uh, stimulează pe cetățeni să achiziționeze obligațiuni. Dar credeți că acest demers uh, se întâmplă așa cum trebuie sau credeți că au existat întârzieri și cum am putea atinge acest obiectiv mai repede. Vă mulțumesc! Thank you. Now, the first point is about the uh, budget surplus. Cum în ceea ce privește surplusul bugetar din Grecia. Cel mai important e să se mențină condițiile favorabile pe piață de care vă bucurați acum. S-au făcut progrese semnificative, chiar uh, extraordinare în ceea ce privește reformele în Grecia în ultimii ani. Și știm cu toții care a fost situația de uh, pornire foarte gravă. Acum, în Grecia, mm, există ceva creștere economică și e foarte important să se mențină credibilitatea pe care Grecia mm, o are zilele astea și condițiile foarte prielnice în ceea ce privește accesul pe piață. Eu cred că Politica bugetară ar trebui să se concentreze în primul rând pe asta. Și din perspectivele bugetare, din rezultatele, mă scuzați, bugetare, se vede că, de fapt, Grecia și-a depășit uh, obiectivele acum. Nu și nu odată, de mai multe ori. Deci, evoluțiile bugetare par să um, confirme aceste evoluții pozitive. Acum, reducerea creditelor neperformante – Bineînțeles că e esențial să reducem nivelul acestor, volumul acestor crece, deoarece și asta e valabil pentru Grecia, dar și pentru multe alte țări, unde e un volum mare de credite neperformante. Deoarece asta duce la fragilități care sunt moștenite în sectorul bancar și se reduce și capacitatea de creditare către sectorul privat al băncilor. Deci trebuie neapărat redus nivelul uh, creditelor neperformante, însă asta trebuie să se facă fără să se aducă atingere plăților și sistemului de plăți și um, întregii structuri de finanțare către sectorul privat. Asta nu înseamnă că trebuie lăsată pe din afară dimensiunea socială pe care o presupune un nivel uh, crescut de credite neperformante. Ambele fațete trebuie avute în vedere. Deci trebuie combătute credite neperformante într-un mod eficient, însă în același timp să se țină cont de aspectele sociale prin diferite politici, mai de, adică bugetare. Și mai aveți o a treia întrebare în legătură cu relaxarea cantitativă. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. O puteți repeta, vă rog? Grecia este singura țară din zona euro? A, da, mi-am adus aminte. Da, știți, asta depinde de eligibilitate. Și eu am încredere că dacă lucrurile merg pe aceeași direcție în Grecia și dacă se fac în continuare progrese semnificative pe calea reformelor, uh, vor exista, bineînțeles, uh, și condiții ca Grecia să participe, să facă parte din programul de relaxare cantitativă. Însă, pentru asta, progresele trebuie să se mențină. Paul Teng, acum de la SND, are cuvântul. Mulțumesc, domnule Draghi. This is your last time. And you have... E ultima oară când veniți aici. În ultimele săptămâni v-ați făcut și niște dușmani. E ultima oară când aveți ocazia, deci puteți să fiți uh, cât mai uh, deschis și mai uh, onest. La o conferință de presă spuneați că Olanda avea vreo 50 de miliarde pentru un fond de investiții. Da. Ar trebui să aibă aceste 50 de miliarde activate, spuneați, pentru investiții. Asta ați făcut aluzie la asta. Deci la o conferință de presă, acum o săptămână, ați dat exemplu Olandei. De, spuneați că au 50 de miliarde pentru mm, un fond de investiții și ați spus că ar trebui activa această sumă. Guvernul n-a făcut-o, eu sunt dezamăgit că Olanda n-a acționat. Și al doilea rând, am văzut un studiu de la Banca Poloniei care spunea că există politici macroprudențiale că prin politici macroprudențiale specifice s-ar putea mm, atinua mai mult ciclul de afaceri, s-ar putea să avem niște instrumente disponibile de care să fie nevoie în situația actuală cu dobânzi scăzute. Ciclul economic actual. Să avem niște politici monetare care să împingă la această flexibilitate. Dar credeți că presiunea între omologi e suficientă la Comitetul pentru Risc uh, Sistemic? E suficient ca aceste politici să dea rezultate? Ar trebui oare să există o coordinare mai bună, chiar obligatorie? Să ne uităm la situația specifică. Avem o rată a dobânzii negativă, inflația e scăzută, prețul la imobiliare e foarte mare, însă există țări unde nu există rezerve anticiclice, unde nu în sector imobiliar nu există niciun fel de măsuri de protecție. Deci eu ca politician sunt foarte îngrijorat. Sunt unele piețe în expansiune care vor duce la o bulă care la un moment dat va exploda. Thank you. Uh, but... Vă mulțumim. Referitor la prima întrebare politică fiscală care să fie complementară politicii monetare într-un mod eficace și care să stabilizeze situația macroeconomică. E bine, acest demers e un demers de cale lungă, să zic așa. E un drum lung și anevoios. Însă acum măcar suntem conștienți de ce se întâmplă măcar și asta e mai bine față de ce se întâmplă acum 3-4 ani. Deci oamenii încerc să înțeleagă, din ce în ce mai mulți oameni înțeleg ce trebuie făcut. Ceea ce e un lucru bun. Deci să vedem care e evoluția lucrurilor și trebuie de asemenea dumneavoastră ca politicieni să arătați ce trebuie făcut și așa să continuați. În al doilea rând, referitor la așa numiții free riders. Dacă BCE-ul e suficient de puternică pentru a nu lăsa țările să scape de implementarea instrumentelor macroprudențiale uh, adecvate. BCE-ul a fost uh, creat în așa fel încât să nu fie neapărat un organ decizional direct, e mai degrabă un organ consultativ care se exprimă prin uh, recomandări și avertismente. Dacă e să comparăm cu ce se întâmpla acum patru ani, nu exista niciun fel de instrumentar macroprudențial sau practic nu exista deloc așa ceva. Comitetul pentru risc sistemic, bineînțeles că suntem și observatori părținitori, însă noi considerăm că avem totuși o influență foarte pozitivă în ceea ce privește crearea acestui instrumentar și în ceea ce privește extinderea acestuia. Politica macroprudențială a început să fie luată în serios de statele membre. Și uh, adesea aceste politici macroprudențiale sunt greu de pus în practicare pentru politicieni. Deci țări care au întârzieri sau chiar care refuză astfel de opțiuni politice. Și dacă asta are de-a face cu sistemul bancar, bineînțeles. Țările fac parte din uh, mecanismul unic de supraveghere și suntem uh, echipați să analizăm acolo situații unde există un risc mare de concentrare, cum ar fi sectorul imobiliar. Însă dacă nu e vorba de bănci, atunci problema e și mai mare. de exemplu, există entități non-bancare care sunt prezente pe sectorul uh, imobiliar, unde se fac niște evaluări uh, exagerate. Așa ceva nu avem un instrumentar macroprudențial. Și progresele făcute prin conferirea BCE-ului și autorităților uh, naționale un instrumentar macroprudențial pentru a face față riscurilor în sectorul non-bancar a fost zero. Deci progresele au fost inexistente. Și asta e, de fapt, principala provocare pentru dumneavoastră ca politicieni în următorii ani. Mulțumim! i-aș încuraja pe colegi să se limiteze în ceea ce privește timpul folosit pentru adresarea de întrebări. Și nu, nu, domnul Roglu. Stimate domnule președinte Draghi, Draghi, vă mulțumesc pentru că ne stați la dispoziție pentru a discuta aceste riscuri cu caracter uh, sistemic. Și aș dori să vă întreb uh, ceva în legătură cu prețurile la imobiliare. În anul 2013, prețurile din anul 2013 aceste prețuri au crescut uh, puternic, uneori peste rata inflației. În Spania au crescut cu 5,1%, în țările de jos cu 7,4%, în Portugalia chiar cu 9%, 9% în țara mea de origine, în Germania cu 5,2%. Și în acest context aș dori să vă întreb următoarele. În ce măsură considerați că există pericolul uh, de a se forma o bulă uh, speculativă privind uh, aceste proprietăți imobiliare Uniunii europene Europeană sau în anumite părți ale Uniunii Europene? Și este în acest context politica ratelor de dobândă redusă alimentează această tendință de a achiziționa uh, uh, locuințe și um, aș dori să vă întreb și aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. În primul rând, am uh, recomandat câteva recomandări și cred că am precizat acest lucru în discursul meu introductiv. Și, deci există avertismente legate de Republica Cehă, Germania, Franța și Norvegia, Bel- Belgia, Danemarca, țările de jos uh, și Suedia au primit deja avertismente din partea CERS Uh, privind asemenea vulnerabilități în anul 2016. Acum au primit o recomandare, ceea ce înseamnă uh, că ar trebui să treacă la acțiuni imediate pentru a remedia sursele uh, unor riscuri cu caracter sistemic. Deci, Comitetul European de Risc Sistemic și-a făcut treaba din punctul de vedere acestor probleme. Din, și când vine vorba de, de politica monetară, desigur, rate reduse de dobândă favorizează uh, achiziționarea de active. Printre aceste active se numără și uh, locuințe. Dacă, dacă ar trebui să schimbăm politica monetară ca atare, e bine, răspunsul este nu. Uh, politica monetară are mandatul garantării stabilității prețurilor și uh, trebuie să fie completată de măsuri macroprudențiale corecte. Și dacă îmi uh, permiteți, o să spun și câteva lucruri despre aspectele pe care le avem în vedere în momentul în care evaluăm riscurile din domeniul imobiliar. În primul rând, uh, evaluările examinăm evaluările, prețurile din, dintr-o perspectivă istorică, vedem care este dinamica acestor prețuri, să vedem dacă supraevaluările au un caracter local, ținem cont și de uh, ciclul economic în care se află țara respectivă, sunt toate aspecte de care ținem cont. În al doilea rând, în anumite țări, uh, limitările legate de oferta uh, de pe piață, care țin de planificare și așa mai departe. În al treilea rând, în momentul în care stabilim politicile macroprudențiale, trebuie să examinăm și uh, situația uh, poziția uh, creditorilor, să vedem dacă activitățile lor sunt influențate de perioada creditelor conferite și așa mai departe. Este clar că în țări unde există rate de dobândă variabilă sunt mai expuse la schimbările uh, Uh, prețurilor uh, bunurilor imobiliare sau la uh, schimbările ratei, ratelor de, de dobândă decât în statele în care creditele sunt cu rată fixă. Există o diferență de asemenea între creditarea pe termen scurt și creditarea pe termen lung. Deci statele trebuie să țină cont de toate aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, Molly Scott Cato, din partea verzilor. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că este ultima mea șansă, domnule Draghi, să vă adresez o întrebare și trebuie să recunosc că v-am adresat de mai multe ori întrebări similare, și anume impactul asupra stabilității sistemului financiar reprezentat de schimbările climatice. Și cred că această întrebare este extrem de oportună astăzi, ținând seama că ne reunim astăzi în același moment în care se uh, deschid uh, lucrările uh, summitului dedicate aspectelor climatice. În anul 2016 s-a publicat un raport privind cu titlul prea, prea târziu și prea puțin când vine vorba de schimbările climatice. Nu știu, nu, nu cred că a, fost, a, a mai fost un publicat un raport din, din momentul respectiv. Raportul din anul 2016 se refera la un scenariu uh, negativ, uh, pornind de la schimbări uh, bruște în prețurile energe- la, ener- la energie sau având ca sursă deprecierea unor active ca urmare a schimbărilor climatice și uh, ar, este evident că ar trebui să există o tranziție uh, rapidă a economiilor noastre, inclusiv când vine vorba de prețul stabilit activelor care se bazează pe, uh, pe car- uh, carbon. Nu știu dacă se va ajunge la o stabilire sau o restabilire rapidă a acestor active, dar ținând seama de nivelul mare de urgență resimțit acum față de schimbările climatice, Aș dori să vă întreb, uh, considerați că există un risc uh, privind aceste active depreciate datorită faptului că se bazează prea mult pe carburanți fosili și cât de mare este riscul deprecierii acestor uh, active ca urmare a um, accelerării schimbărilor climatice. Considerați, considerați ca băncile, că băncile ar trebui să facă rapid sau să facă obiectul rapid un asemenea teste de rezistență în fața unor riscuri climatice? Mulțumesc. Ați adus aminte pe bună dreptate faptul că CER s-a publicat un raport în anul 2016 și peste uh, trei zile o să întreb uh, Consiliul de Administrație dacă nu se poate publica un raport pe aceeași chestiune cât mai repede posibil. Este evident că din momentul, din momentul respectiv riscurile legate de schimbările climatice au devenit mai vizibile și uh, se bucură de o atenție mai mare din uh, partea tuturor și din acest punct de vedere. Și apropo, CERS lucrează împreună cu diferite grupuri uh, implicate în acest domeniu al schimbărilor climatice. Deci, din acest punct de vedere, Comitetul Economic de Risistemic s-ar putea să publice un alt raport și uh, schimbările clim, uh, climatice se bucură de atenție și din partea Băncii Centrale Europene și din partea mecanismului unic de supraveghere. BCE este activă din multe puncte de vedere și cred că am discutat aceste chestiuni altă dată. Am discutat despre fondurile de pensii uh, și dacă respectă aceste criterii. M-ați întrebat, uh, nu știu, Până la urmă, lucrurile importante sunt următoarele. Mie mi se pare că există un proces general de reflexie despre ce ar trebui să facem mai bine. Un proces de reflexie din partea BC, din partea Mecanismului Unic de Supraveghere și din partea Com- uh, Comitetului European pentru Risc Sistemic. Și eu sunt convins și încrezător că acest proces general de reflexie va duce la o uh, participare mai activă din partea tuturor acestor trei instituții în acest domeniu și uh, sunt uh, încrezător că și uh, succesoarea mea va fi activă și foarte prezentă uh, pe acest front. Mulțumesc! Francesca Donato, din partea ID. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește riscurile sistemice, aș vrea să atrag atenția asupra situației băncii Deutsche Bank din Germania. Cu toții știm că situația financiară a acestei bănci este foarte gravă, Uh, știm de asemenea că proiectul de fuziune cu o altă bancă germană, Commerzbank, a dat greș, deci uh, acum există condiții care ar putea duce la uh, insolvență. Cel puțin asta cred mulți observatori. Deci, domnule Draghi, aș vrea să vă întreb următorul lucru. Uh, dacă Deutsche Bank ar ajunge la insolvență, deci ar da faliment, bineînțeles că ar trebui să se aplice uh, regulamentul uh, de salvare. Însă știm că asta ar avea niște consecințe foarte grave asupra sistemului bancar european. Și de asemenea știm că din același motive, guvernul german probabil că ar hotărâ să nu salveze Deutsche Bank, ci să uh, cumpere practic o parte din să cumpere practic uh, partea majoritară a acțiunilor uh, Deutsche Bank. S-ar putea să se piardă credibilitatea dacă s-ar întâmpla așa ceva și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Dat fiindcă Deutsche Bank, ca și alte bănci din Europa de Nord mai ales, are mm, un bilanț contabil cu multe, titl- cu multe titluri de valoare mm, complexe și riscante. Nu credeți că ar trebui să se reducă creditele neperformante, în primul rând, pentru a preîntâmpina uh, astfel de mm, active și astfel de titluri de valoare în portofoliile băncilor care prezintă un risc sistemic. Vă mulțumesc! Vă voi răspunde în engleză. Eu nu voi discuta despre situația unor instituții așa în mod individual. Și în al doilea rând, regulile în legătură cu recapitalizarea internă sau externă sunt regulile care se aplică în mod obișnuit tuturor băncilor. Sunt regulile stabilite de BERT, sau de, în cadrul ajutoarelor de stat sau de mecanismul unic de supraveghere. Și sunt valabile pentru toate băncile în aceeași măsură. În al treilea rând, aveți perfectă dreptate cu privire la activele de nivel 2 uh, sau 3, ci în funcție de risc, active care sunt în portofoliile unor bănci majore. Trebuie să acordăm acestor active care pot fi uh, nocive aceeași atenție pe care o acordăm și creditelor neperformante. Și trebuie să vă spun că uh, mecanismul unic de supraveghere a abordat această problemă deja uh, mult mai bine decât în trecut, în ultimul an și jumătate. Deci e un demers deja lansat. Mulțumesc! Johan uh, Joan Van Overt. Mulțumesc, Joan Van fata are cuvântul din partea ECR. Domnule Draghi, pe bună dreptate ați atras atenția asupra evoluțiilor din sectorul imobiliar, pentru că am văzut în ultimele decenii că asemenea crize pot avea consecințe importante din punct de vedere economic. Cred că există o contradicție chiar dacă ați negat acest lucru între politica monetară a Băncii Centrale Europene și insistența asupra unor măsuri macroprudențiale mai stricte. Când vine vorba de stabilitatea financiară, fondurile de pensii, societățile de asigurări își desfășoară activitatea într-un context dificil datorită bratelor de uh, dobândă atât de reduse, le este foarte greu să uh, se descurce, să aibă profitul, ceea ce subinează uh, stabilitatea financiară. Și în al treilea rând aș dori să uh, îmi spuneți uh, ce se întâmplă pe un segment de instrumente uh, derivate unde se pare că există anumite uh, probleme. În legătură cu primul punct, nu cred că există o contradicție între instrumente macroprudențiale mai stricte și uh, politica de, cu, care, monetară care duce la rate de dobânzi reduse. În al doilea rând, uh, din punctul de vedere macroprudențial, aici um, uh, abordarea este mult mai, mult mai punctuală, deci există o Uh, sprijinire și completare reciprocă între cele două uh, aspecte. Datorită stricteții uh, cadrului de reglementare micro și macroprudențial, politica monetară își poate permite să fie atât de expansivă. A, doua, a doua remarcă se referă la fondurile de pensii. riscurile pentru fondurile de pensii private sunt uh, importante pentru cele care oferă deja niște beneficii uh, predefinite. Tocmai de aceea ar trebui să dispună de res- rezerve suficiente și fondurile de pensii private ar putea să își uh, schimbă investițiile înspre active mai riscante. Drept urmare, macro, uh, reglementarea macroprudențială trebuie să acopere și uh, sistemul fondurilor de pensii. Și uh, fondurile de pensii private sunt responsabile pentru o pondere importantă a consumului public și această pondere s-ar putea să crească și mai mult în contextul evoluției, evoluției uh, demografice. Însă aveți dreptate această politică de rate de dobânzi negative reprezintă o provocare uh, mare pentru fondurile de pensii, mai ales uh, Mm, poate mai puțin și pentru societățile de asigurări, chiar dacă reprezintă în, în continuare o, o provocare. În fine, în ceea ce privește activitățile de creditare garantate, astăzi vedem că, mai ales în Statele Unite ale Americii, a avut loc o depreciere importantă, a, mai ales a, a tipului de garanții Uh, furnizată pentru anumite tipuri de creditare și dacă uh, acest fenomen se regăsește mai degrabă în sectorul bancar sau nu. Există dovezi că acest fenomen este prezent mai ales în sectorul non-bancar, ceea ce nu înseamnă că ar fi mai puțin uh, grav. Înseamnă pur și simplu că nu îl vedem, nu înțelegem ce se întâmplă atât de bine și dispunem de mai puține instrumente pentru a-l controla. Domnul José Guzmão de la GUE are cuvântul. Will speak in Portuguese. O să vorbesc portugheză. Unul dintre aspectele și factorii de risc identificați în raportul pe care l-am primit are legătură cu durabilitatea datoriei datoriilor publice sau private, eu aș dori să ne spuneți care este perspectiva BCE în ceea ce privește legătura între această problemă cu dezechilibrele macroeconomice care au apărut și s-au agravat odată cu Uniunea Economică și Monetară, fiindcă dacă vor uh, dura aceste dezechilibre, uh, creșterea datoriei este inevitabilă, este o realitate contabilă și poate fi rezolvată doar prin politici de coeziune care să permită combaterea acestor dezechilibre. Și mi se pare că ne aflăm uh, acum într-o situație fără ieșire când spunem că economiile deficitare, dat fiindcă sunt îndatorate, nu pot să ducă la bun sfârșit politici bugetare care să uh, le permită rezolvarea problemelor structurale ale economiei, iar um, și nici nu pot și aici vreau să ridic următoarea chestiune, că nu pot să întreprindă procese de restructurare. Vorbitorul este întrerupt de doamna președintă, spunându-i să că nu e timp decât pentru, o singur, decât pentru o singură întrebare. Deci, vă rog să ne spuneți care este legătura între aceste două probleme și uh, ce, care este perspectiva BCE-ului. Thank you. Um, diver- I agree with you. Diver- da, sunt de acord. Divergențele sunt uh, agravate dacă gradul de îndatorare este mai mare. Însă există un aspect care face ca zona euro să se afle într-o situație mai bună ca alte zone din lume. Um, și anume, datoria sectorului privat din zona euro este mai mică decât în alte părți ale lumii. Datoria privată, sectorului privat a crescut după criza financiară, însă se află mai mult sau mai puțin la același nivel ca înainte. În plus, divergențele au scăzut în zona euro. Menționa, menționase mai înainte că dispersiunea plus uh, valorii este, creșterii aduse de plus valoare este la un, istoric, la un minim istoric. Uh, ceea ce este foarte important. Și fondurile de coeziune sunt de asemenea foarte importante. Impactul lor a fost unul major, dar pe lângă acestea și reformele structurale sunt foarte importante. Mulțumesc, Danuta Hübner din partea PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări. Una este legată de nou, noile tipuri de riscuri uh, emergente, a fost, a, fost menționat riscul legat de schimbările climatice, digitalizare, cibernetic. Din câte am înțeles eu, Comitetul European pentru Risc uh, Sistemic a ținut seama de riscurile uh, schimbărilor climatice în cazul ultimelor te- um, teste de rezistență făcute de EIOPA. Și în acest context aș dori să um, vă întreb dacă CERS um, intenționează să uh, se aplece și asupra uh, sectorului bancar când sunt create testele de rezistență pentru bănci față de aceste uh, riscuri climatice. Și a doua întrebare se referă la faptul că în anul, vi- în anul viitor vom revizui um, uh, cadrul de de reglementare Solvabilitate 2. Și CERS a sfătuit EIOPA să includă chestiunile, chestiuni care să întărească cadrul Solvabilitate 2 în uh, raportul uh, din urmă de un an al uh, CERS, cred că, a propus o serie de competențe care depășesc cadrul internațional ce aș dori să vă întreb, într-o situație ca aceasta, într-un context atât de specific, considerați că există riscul ca societățile de asigurări europene să fie dezavantajate față de societățile de asigurări din alte jurisdicții și considerați că este bine ca uneori să depășim uh, cadrul de reglementare internațional. Uh, există exemple care ne demonstrează că este bine sau rău să facem acest lucru? Vă mulțumesc. Prima întrebare se referea la riscurile pentru stabilitatea financiară reprezentate de amenințările cibernetice. Din acest punct de vedere, CERS a stabilit un uh, grup uh, sistemic dedicat riscurilor cibernetice, un grup care a colectat informații din partea tuturor membrilor CERS pentru a evalua principalele uh, vulnerabilități. Am efectuat de asemenea o analiză bazată pe diferite scenarii, scenarii pentru a înțelege modul în care un șoc uh, cibernetic ar putea duce la o criză cu caracter sistemic. Vom publica aceste rezultate într-un raport uh, până la care va apărea uh, înaintea sfârșitului acestui an. Mm, pentru ca un atac cibernetic să aibă un caracter uh, sistematic, trebuie să afecteze încrederea în sistemul financiar dincolo de apariția unor probleme operaționale. În ceea ce privește schimbările climatice, societățile de asigurări sunt afectate de schimbările climatice, atât din punctul de vedere al activelor, cât și din punctul de vedere al uh, pasivelor uh, pe care le au. Activele le pot fi apreciate pentru că pot fi depre- depreciate din punctul de vedere al pasivelor. Uh, asigurările non-viață sunt afectate pentru sumele pe care ar trebui să le plătească și sunt chestiuni uh, de care se ocupă, care sunt monitorizate îndeaproape de uh, EIOPA și există măsuri care ar putea fi luate pentru a uh, întări reziliența acestui sector. În ceea ce privește solvabilitatea 2, m-ați întrebat dacă punerea în aplicare a acestui cadru de reglementare a reprezenta un, dez- un dezavantaj competitiv pentru societățile de asigurare europene pe plan internațional. Nu cred că acest lucru se întâmplă. După cum știți, există un dialog uh, uh intens purtat între autoritățile de reglementare și societățile de asigurări deja de uh, 15 ani. Mulțumesc. Ultima întrebare îi revine domnul Alfred Sandi, din partea ieșită. Mulțumesc, domnule președinte. Ținând uh, cont de faptul că Uniunea Bancară încă nu a fost definitivată, CERS cred că face o treabă excelentă pentru care trebuie să fie lăudat. Aș dori însă câteva explicații vis-a-vis -vis de um, situația băncilor uh, de uh, dimensiuni mici și mijlocii, mai ales în state de mici uh, dimensiuni. Acestea au avut, uh, au ocupat uh, niște nișe prea mici uh, și nu, nu sunt uh, atrăgătoare într-un context uh, transfronta- transfrontalier. Însă se pare că aceste bănci uh, de dimensiuni mai mici, unele au Uh, având o importanță uh, sistematică uh, pentru întregul sistem, trebuie să facă față unor poveri de reglementare prea mari. Cred că normele de reglementare nu fac decât să sporească povara administrativă pentru aceste bănci de mici dimensiuni, ceea ce nu face decât să se repercuteze asupra situației IMM-urilor și startup-urilor băncile nu recurg la noi uh, instrumente de finanțare și um, IMM-urile sunt cele care au de suferit uh, datorită accesului la creditare. Și uh, poate cer să facă ceva pentru a ne asigura că băncile mici sunt, se bucură de o derogare de la această abordare universală pentru toată lumea. Întrebarea dumneavoastră se referă la un aspect foarte important dacă este să vă uitați la sectorul bancar din uh, zona euro sau din Uniunea Europeană, cred că toată lumea e, ar fi de acord că există o supracapacitate bancară. Există un mix de instituții de la dimensiuni mari, instituții de dimensiuni mari, de dimensiuni mici, cu vulnerabilități structurale diferite Um, deci nu există o rețetă de succes care să se potrivească tuturor. În același timp, există același set de norme care se aplică atât băncilor de mari dimensiuni cât celor de mici dimensiuni. Și cred că mi s-a mai adresat o întrebare uh, similară înainte. Nu, nu va afecta acest lucru capacitatea de creditare a băncilor uh, de mici dimensiuni? Desigur, există și bănci de dimensiuni mari cu vulnerabilități structurale și în același timp trebuie să, toată lumea trebuie să respecte aceleași norme. Deci, pe de o parte, ar trebui să existe o, un grad mai mare de proporționalitate în aplicarea acestor norme, ținând de fapt de, cont de faptul că uh, Um, pentru unele bănci de mici dimensiuni, povara de reglementare s-ar putea să fie foarte mare și în anumite jurisdicții există o asemenea abordare Uh, proporțională și au fost uh, luate anumite măsuri pentru a rezolva această problemă și s-ar putea să se facă mai multe lucruri din acest punct de vedere. Este adevărat că cadrul actual de reglementare nu face această distinție între mărimea băncilor. În același timp, o vulnerabilitate cu caracter structural poate proveni și din partea unor bănci de dimensiuni mici și modul în care sunt conduse guvernanța acestor bănci, de exemplu, poate reprezenta un risc. Deci lucrurile trebuie să meargă mână în mână. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Draghi. Ok, I would like to continue. We still have... Haideți să mergem mai departe. Avem niște voturi, dar uh, aștept pe membrii să ia loc și între timp o să fac câteva anunțuri. S-au luat uh, decizii la reuniunea coordonatorilor pe uh, 18 și 22 iulie și o să fac o trecere în revistă, reluarea uh, Uh, Parlamentului, activitatea Parlamentului la începutul mandatului. Um, am ajuns la un acord privind um, dosarele COD, unde prima lectură a fost adoptată de plenare, Raportorii și raportorii din număr au fost realeși, care au fost realeși rămân pe aceste dosare. Alți uh, membri din grupuri care um, ar iar locui pe cei care nu au fost, uh, au fost care nu au fost realeși. Uh, Apoi, abordarea generală pentru dosare va fi următoarea. Rapoartele vor fi discutate acolo unde s-a oprit activitatea, iar ceilalți membri din um, aceleași grupuri vor înlocui pe cei care nu au fost realeși și mai ales în ceea ce privește fiecare dosar s-a hotărât următorul lucru. Directiva privind creditele neperformante, coordonatorii confir- au confirmat decizia foștilor coordonatori de a împărți dosarul și să ajungă la un acord că următorul termen limită pentru amendamente va fi stabilit. În ceea ce privește EDIS, s-a hotărât ca că să, să se stabilească un nou termen pentru amendamente în ceea ce privește dosarul statistice pentru procedura de dezechilibre macroeconomice. Privind acest dosar, care a fost uh, mult timp uh, lăsat inactiv, că nu ar trebui uh, să fie dus la bun sfârșit în ceea ce privește Uh, ASF și RSP după o clarificare din partea Comisiei și ținând cont de Comisia, de Comisia pentru Bugete, s-ar putea stabili noi termene limite pentru amendamente. În ceea ce este pactul fiscal, s-a hotărât să se discute chestiunea următoarea reuniunea a coordonatorilor. Alte, ceea ce alte dosare, Econ va solicita Convenției Președinților să hotărască faptul că Comisia își va continua activitatea privind uh, alte dosare care nu au fost menționate mai în sus, apoi numirile privind uh, vânzarea la distanța bunurilor și așa mai departe, Renew, solicitări privind, uh, exigențe privind furnizorii de servicii de plată PPE, măsuri pentru consolidarea cooperării administrative pentru combaterea fraudei TVA PPE, propunerea pentru directiva Consiliului a, care modifică directiva 2006-112 și așa mai departe, precum și directiva 2008-118 privind aranjamentele generale pentru accize și așa mai departe, S și D, semestrul european pentru coordonare, coordonarea politicii economice, politice economice ale zonei euro, PPE, se reconfirmă, uh, Banca, Cent- Banca Centrală Europeană, anual, um, raport anual S și D, politica de concurență, raport anual Renew, Uniunea Bancară, raport anual S și D, bugetul general al UE pentru anul financiar 2020 toate secțiunile PPE, activitățile financiare ale BEI, raport anual Verzi. Apoi, în ceea ce privește calendarul, coordonatorii au reconfirmat calendarul reuniunilor ECON până la sfârșitul lui 2019 și am ajuns la da un acord privind un proiect de calendar provizor pentru 2020. Coordonatorii au ajuns la da un acord privind calendarul reuniunilor coordonatorilor până la sfârșitul anului. Misiune, delegație la reuniunile anuale FMI, care vor avea loc la Washington între 16 și 20 octombrie, s-a hotărât că în conformitate cu sistemul DONT de alcătuirea delegațiilor vom avea doi membri de la PPE, doi de la SCD, unul de la Renew, unul de la VES și unul de la ID. Apoi s-a hotărât să aibă loc audiere la Econ pe data de 5 septembrie cu doamna comisar Iurova și uh, președintele uh, Autorității Bancare Europene Campa în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a uh, directivei privind spălarea banilor. Uh, Uh, în conformitate cu disponibilitatea invitațiilor, bineînțeles, și membrii LIBE vor fi invitați la acest eveniment și s-a, s-a hotărât să fie invitat președintele Bay la o ședință ECON uh, până la sfârșitul anului. Am terminat cu anunțurile și atunci putem să mergem mai departe la cele două voturi. În primul rând, uh, haideți să testăm consolele de vot. Se deschide votul. Domnul Chetsus nu are cartela de vot, deci îi vom adăuga votul la sfârșit. Gata, am terminat cu testarea consolelor. Acesta este primul vot, este vorba despre Propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind prestatorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi. E vorba despre votul privind începerea negocierilor interinstituționale. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Hmm? Uh, can I close the, I close the vote. Se închide votul. Good. pentru, 12 împotrivă, plus 1, deci 34. 4 in favor, 12 against. And so it was adopted. Se adoptă. Trecem mai departe la al doilea vot. Propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului modificând directiva 2014 pe 65 privind piețele instrumentelor financiare. Se votează asupra deciziei de a intra în, de a iniția negocieri interinstituționale, vot prin apel nominal, se deschide votul. Did everybody vote? A votat toată lumea, se închide votul. 34 plus 1, deci 35 vot de voturi pentru, 12 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Ok, so this meeting is... Am încheiat ședința de astăzi. Continuăm mâine la două jumătate. Vă mulțumesc, la revedere!